Okay, friends, uh, we start the second part of our meeting today. Dragi prieteni, vă propun să începem a doua sesiune a ședinței noastre de astăzi. Vă urez bun venit tuturor, membrii ai comisiei și invitați. Am discutat despre digitalizare despre felul în care acest proces ne schimbă viețile, schimbă societatea, schimbă piața muncii. Și acum reluăm, practic, aproape aceeași discuție, fiindcă vom vorbi despre globalizare, despre locurile de muncă. și seminarul de față se referă la reasigurările oferite Europei, în sensul că Europa va trebui să-și redobândească locurile de muncă. Voi da cuvântul directorului uh, Departamentului pentru Cercetare de la Organizația Internațională a Muncii, domnul Torres, aveți la dispoziție, dispoziție aproximativ 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi în această reuniune pentru a discuta de această temă relativ nouă și pentru care deocamdată nu dispunem de foarte multe date, dar care nu e mai puțin importantă din punct de vedere politic. În prezentarea mea aș dori să mă concentrez pe câteva dimensiuni cheie, pe câteva tendințe cheie pe care le-am identificat. Vom vorbi și despre factorii care stau la baza acestor tendințe, precum și de consecințele politice. Vom încerca să răspundem întrebării dacă ele se constituie într-un lucru bun sau mai puțin bun. Vom vorbi despre relocarea activităților în țările sau cât mai aproape de țările de origine. Deci, strămutarea activității în țările de origine Apoi, există câteva exemple interesante din partea, din, în cazul Nestle, de exemplu, care și-a mutat unele activități din uh, țări africane în Europa. și de multe ori există genul acesta de tendințe în rândurile companiilor multinaționale. Deci, iată, câteva exemple liniștitoare în acest sens. Prin urmare, vom încerca să identificăm datele de care dispunem în momentul de față pentru a putea identifica tendințele cele mai importante. Mai întâi, o creștere mai înceată în ultima vreme a raportului între bunurile intermediare și bunurile finale. Cu alte cuvinte, cât importi pentru a putea produce. Acest indicator pare să scadă ușor, reflectând ideea că bunurile care fuseseră produse în alte țări acum sunt produse în interiorul Europei, pentru că aceste date de pe ecran uh, reflectă situația din ultimii ani din Europa. Un alt indicator se referă la procentul de persoane care se leagă de lanțurile de valoare globale. După cum știți, poate, Organizarea producției pe lanțuri valorice globale este astăzi unul dintre cele mai importante aspecte ale globalizării. Azi dimineață vorbeați despre noile tehnologii. Da, este vorba de fragmentarea proceselor de producție care este un fenomen ce are loc și în interiorul țărilor și între țări, din ce în ce mai mult. Dacă vă uitați pe partea albastră, a, pe, pe linia albastră de pe graficul acesta, constatați că ea este în scădere. Deci, aceste aceasta este o tendință care se reflectă în ultimii ani. Acum se pare că începe să se stabilizeze. Sigur, nu este o, un, o idee definitivă, o dovadă definitivă, dar pare să reflecte tendința că produsele care fuseseră uh, încredințate spre producție în, în, în alte țări din afara Uniunii Europene acum încep ușor, ușor să se apropie de Uniunea Europeană. Producția acestora începe să se apropie de statele membre. Și pe acest nou grafic legat de investițiile străine directe, puteți observa că în anii 90 până prin anul 2005 tendința fusese de creștere. De atunci încoace asistăm la un declin sau chiar sau eventual la o stabilizare din punctul de vedere al uh, fluxurilor de investiții directe străine înspre Uniunea Europeană și dinspre Uniunea Europeană. Constatăm că suma acestor investiții care se întorc acum în Uniunea Europeană este pentru prima dată acum Uh, mai mare decât uh, suma investițiilor străine directe care pleacă din Uniunea Europeană către lumea exterioară. Prin urmare, acum sunt mai multe investiții înspre Europa decât dinspre Europa către alte părți ale lumii, pentru prima dată în, ultima vreme, în ultimii ani. Iar nici aceasta nu este o dovadă definitivă, dar și aceasta este o... pare să indice, nu, că există acest fenomen de apropiere a producției de Uniunea Europeană. Și ultima dovadă, am analizat o bază de date care conține milioane de întreprinderi cotate la bursă, deci în general întreprinderi de mari dimensiuni, și în acest caz am identificat tendința potrivit căreia procentul de active interne în, procent, în suma totală a activelor pare în ultimii ani să fi sporit. Cu alte cuvinte, din ce în ce mai, o, o, din ce în ce mai mare parte a producției are loc în interiorul Uniunii Europene și nu în afara ei. Deci, încă o dată există o, pare să există o tendință clară a apropierii de Uniunea Europeană a producției. Nu știm dacă este vorba de o tendință majoră de reapropiere a producției în Uniunea Europeană pe termen lung, dar se pare că dacă ne uităm la ce se întâmplă în, cazuri de anumitor, în cazul anumitor întreprinderi, aceasta pare să fie tendința macroeconomică, cel puțin în baza unor probe așa parțiale, așa limitate cum sunt cele de care dispunem până acum. Vedeți în ultima vreme, care este ce spuneam mai devreme, creșterea uh, procentului de active interne în uh, suma totală a activelor. Apoi, probele din uh, studiile pe care le-am efectuat se referă la anumite sectoare și nu la întreaga economie. Se vede că tendințele acestea se înregistrează mai mult în sectoarele care se bazează mai mult pe capital decât pe uh, forță de muncă, precum și în sectoarele care presupun un grad mai mare de calificare. Asta înseamnă că E vorba de relocalizarea activității în anumite sectoare, sectoarele mai performante tehnologic, sectoarele mai competitive. Deci nu se compară cu un fenomen asemănător cu uh, ce s-a întâmplat în China în ultima vreme. Asta ne arată studiile macroeconomice. Însă Sigur, există, cum spuneam, anumite probe, cum că anumite dovezi că se produce acest fenomen de reapropiere a producției în Uniunea Europeană, dar cred că trei sunt factorii uh, fundamentali care ar putea să conducă la acest fenomen. Mai întâi, faptul că există diferențe de cost între țările Uniunii Europene și alte părți ale lumii, de exemplu China, dar diferențele acestea în ultima vreme au început să scadă. În cazul Chinei vorbim de o creștere de 15-20% a salariilor în perioada 2000-2010, ceea ce a dus în timp la reducerea costuri, diferenței de costuri între China și Uniunea Europeană. Așadar, din, în termeni comparativi, în termeni relativi, s-ar putea chiar ca Uniunea Europeană să fie mai competitivă din punctul de vedere al costurilor decât uh, China. Apoi, un alt factor îl poate reprezenta creșterea costurilor de uh, transport odată cu creșterea prețurilor la combustibil și odată cu creșterea prețurilor la alte elemente legate de transport. Asta înseamnă că companiile sunt uh, cumva obligate să aducă producția mai aproape de locul de consum, pentru că în felul acesta um, activitatea devine mai rentabilă. Asta, cum spuneam, pentru că au crescut costul la transporturi. Prin mare, și acesta ar putea fi unul dintre factori, care, în combinație cu un alt element foarte important, și anume că în Europa există încă o clasă medie foarte stabilă și puternică, cu o mare putere de cumpărare. Și cred că și din cauza asta, sau, datorită acestui fapt, multe companii se gândesc să-și relocalizeze producția. Trebuie să le gândească la factorul cerere și ofertă. Apoi, o chestiune mai de fond, ca să zic așa, evoluția tehnologică. Progresul tehnologic a făcut uh, din ce în ce mai important ca în anumite sectoare mai ales să, se, să fie necesară producția cât mai aproape de locul de consum, pentru că trebuie reacționat foarte rapid la schimbarea tiparilor de consum. Iată, încă un element unde e important să se țină seama de acest element de organizare a producției uh, pe care îl poate prezenta dezvoltarea uh, IT. Unele întreprinderi au avut în vedere relocalizarea producției, mai ales în sectoarele de capital sau cu competențe înalte, înțeles că trebuie să se producă acolo unde sau aproape de locul în care există cunoașterea și tehnologia. Este cazul Uniunii Europene și o să revin asupra acestui lucru când vom discuta despre concluzii legate de politici. Și, în fine, al treilea factor important îl reprezintă problemele, aspectele de natură socială. Mai ales în Europa, dar și pe plan internațional, se înțelege din ce în ce mai mult că producția de bunuri și servicii trebuie să reflecte anumite valori, de exemplu standardele uh, de muncă, condițiile de muncă, standardele de viață. Aceste lucruri din ce în ce mai mult motivează companiile să-și relocalizeze producția mai aproape de locul de consum. Iată, acest lucru este încă un factor care poate să conducă la schimbarea de politici. Și acum ajungem tocmai la politici și aș spune că cel mai important lucru ar fi să înțelegem dacă această reasumare, reapropriere a producției este un lucru bun sau mai puțin bun. Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, în special la locurile de muncă mai productive, mai de înaltă tehnologie, cu mai mult, care necesită mai multe competențe. Acestea sunt uh, stimulate de fenomenul acesta. Pe de altă parte, însă, există și uh, efecte negative ale acestui fenomen, și anume că în alte părți ale lumii există țări mai puțin uh, bogate care se, conf- se confruntă cu probleme majore de pe urma acestei relocări relocalizarea producției, dar nu numai de pe urma relocalizării, ci și a faptului că uh, scade volumul de exporturi din țările respective. China, de exemplu, se confruntă cu astfel de problemă și țările din Uh, țările în curs de dezvoltare sunt în această situație. Tocmai de aceea este important să asigurăm un echilibru la nivelul capitalului și al noilor tehnologii și în aceste țări. În mare, e bine pentru noi că ne reapropiem producția, dar trebuie să ne gândim și la perspectivele țărilor în curs de dezvoltare și la faptul că e important să se mențină un climat dinamic, cu uh, clasă de mijloc stabilă, să se mențină dialogul social și stabilitatea socială în țările în curs de dezvoltare, de aceea trebuie să se continue investițiile în acele țări, pentru că acest lucru va aduce beneficii și economiilor noastre pe diferite căi. Trei tipuri de implicații în materie de politici la care aș dori să mă refer. Primul. Ce lucruri va, vor putea determina Europa să devină mai atrăgătoare în contextul acesta al relocalizării activităților economice. Sunt multe lecții, multe învățăminte pe care le putem trage. Sigur, fiecare țară poate face foarte multe pentru a-și îmbunătăți atractivitatea din punctul de vedere al infrastructurii, de exemplu, al sistemului de învățământ, pentru că dacă vrei să stai aproape de producție, producția trebuie să stea aproape de cunoaștere, atunci competențele oamenilor trebuie să fie foarte ridicată și deci e nevoie de educație, e nevoie de a se insista pe sectorul noilor tehnologii și așa mai departe. Pe urmă, trebuie menținut un climat stabil, social stabil, motiv pentru care dialogul social este foarte important. Se pare așa de la distanță că în Europa tot acest dialog durează foarte mult ia timp și așa mai departe. Dar uh, dacă vorbești cu cei din America de Sud uh, sau cu cei din China, ei și-ar dori foarte mult să aibă parte de un astfel de dialog social, social care pe noi ne plictisește așa de mult. Deci pentru ei acesta este un vis și trebuie să înțelegem că pentru noi uh, dialogul social este un, un, un as în mână care ne poate determina să fim mai atrăgători. Apoi, uh, agenda digitală, planul de investiții Juncker sunt chestiuni extrem de importante dacă vor fi direcționate în direcția uh, ca economia europeană să devină mai pregătoare. Și dacă facem legătura dintre această agendă și problema investițiilor, atunci va avea de câștigat în general Uniunea Europeană, pentru că în mare investițiile sunt încă insuficiente ca procent la PIB, raportat la PIB în prezent uh, în Uniunea Europeană. Sunt mult mai puține investiții în UE decât înainte de începutul crizei. De aceea planul Juncker este atât de important. Deci planul Juncker și agenda digitală împreună cu investițiile și locurile de muncă sunt foarte importante. Apoi trebuie folosit uh, statutul de lider pe care încă îl are economia în ce privește sursele de energie regenerabilă care ar putea să se transforme într-un uh, Uh, atu pentru viitorul Uniunii Europene, făcând-o să devină mai atractivă și stimulând relocalizarea în Uniunea Europeană a producției. Există și alte chestiuni care ar putea să fie contraproductive pentru relocalizare, și anume o scădere în spirală a salariilor, o reducere a drepturilor lucrătorilor. Sigur, știu că aici uh, dumneavoastră în Parlamentul European în niciun caz nu doriți așa ceva, dar există această tentație unor la nivelul statelor membre, fiindcă se câștigă pe termen scurt, dar pe termen lung se pierde tocmai acest atu, și anume o societate, o clasă medie stabilă și prosperă, care reprezintă, pe termen lung, ar reprezenta o uh, valoare care să facă Europa atrăgătoare și să îmbunătățească productivitatea. Motiv pentru care standardele internaționale în materie de muncă sunt fundamentale și, iarăși, și ele sunt un atu în Uniunea Europeană și sperăm să fie menținute. Apoi, o altă modalitate prin care, din contră, s-ar uh, submina relocalizarea în Europa a producției ar fi uh, angajarea într-un fel de concurență fiscală care ar fi în uh, calea împotriva investițiilor. Sigur, această tendință nu e foarte puternică în Europa, dar ar îngreuna fructificarea celorlalte alturi pe care le are Europa, cum ar fi gradul înalt de educație și clasa medie și așa mai departe. Deci în niciun caz nu este o soluție satisfăcătoare pe termen lung. Apoi, concurența în materie de investiții. Se vorbește acum în Europa și în alte părți ale lumii, de exemplu în Statele Unite, de ideea de a institui clauze prin care să fie protejați investitorii mai mult decât ar fi de fapt necesar. Pentru că, sigur, investitorii au nevoie de o anumită protecție, dar dacă le ofer mai mult decât ar avea nevoie de fapt, acest lucru în final ar reduce posibilitatea unei uh, clase medii stabile, înfloritoare și prospere să se dezvolte sau să fie menținută, lucru care ar pune bețe în roate competitivității Uniunii Europene. Cred că mi-am epuizat cele 10 minute, așa încât mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Mr. Tony Caldeira. You are... Îi dăm acum cuvântul domnului Tony Caldeira, director executiv al Caldeira Limited, unul din acele exemple din lumea reală. Ia spuneți-ne tot. Okay, thank you very much, Chair. And, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Da, eu provin din lumea reală. Suntem o mică companie de producție cu sediul în Liverpool, Regatul Unit și aș vrea să vă explic tuturor astăzi de ce credem că se întâmplă deja repatrierea ă, producției? În prezentarea mea am să fac o scurtă prezentare a companiei ca oamenii să înțeleagă contextul. Vă voi spune de ce repatrierea producției se întâmplă deja. În cazul nostru, producția se întoarce din China în Regatul Unit, veți înțelege care sunt uh, problemele din punctul de vedere al întreprinzătorilor și, de asemenea, dăm și câteva idei guvernelor. Deci, câteva date de context. Eu am fondat compania în 1991 și am trecut foarte repede de la un mic magazin uh, într-o piață la lider de piață în uh, Regatul Unit, în producția de textile. Deci, uh, până în 2003 aveam o poziție foarte puternică în uh, Marea Britanie. În 2003 am participat la mai multe expoziții și târguri internaționale. China a fost primită în Organizația Mondială a muncii și vindea pe atunci mai ieftin decât puteam noi să producem în Regatul Unit. În aceste condiții nu puteam concura cu chinezii și atunci um, alegerea evidentă a fost să mergem în China sau să renunțăm la afaceri. Am făcut alegerea strategică de a deschide o uh, întreprindere mixtă în China. Am reușit totuși să păstrăm și facilitățile de producție din Regatul Unit deschise am supraviețuit în acest fel uh, efectelor globalizării, măcelului care a urmat. Am uh, reușit să continuăm creșterea uh, firmei având o calitate foarte bună și mm, alte câteva avantaje competitive, gen vorbind aceeași limbă și având aceleași, aceeași cultură corporatistă. motive pentru care multe dintre firmele internaționale preferă să facă afaceri cu firme locale de câte ori au uh, posibilitatea. Deci acum vindem produse atât din uh, fabrica britanică cât și din cea din China. Până aici totul este clar. Însă în 2007-2008 uh, a început următoarea fază a globalizării, s-a inversat curentul și prețurile din China au început să crească mai repede decât uh, cele din uh, Occident, așa că Europa a devenit mai competitivă cu fiecare zi ce trecea. Deci, în termen relativ, probabil că știți ca politicieni europeni că Europa a devenit uh, mulți ani la rând din ce în ce mai competitivă. Ar, acesta este și efectul creșterii salariilor uh, lucrătorilor chinezi din zonele urbane. Vedeți aici uh, felul în care s-a apreciat acest cost al muncii în ultimii ani. Asta a făcut ca prețurile să crească mai repede în China și costurile de producție de asemenea. În următoarele grafice vedeți cum au evoluat propriile noastre costuri cu forța de muncă în contextul în care în China costurile de producție creșteau exponențial, mai ales în uh, provincia Zhejiang, unde aveam uh, noi uh, facilitățile de producție, a doua după provincia Shanghai ca uh, importanță economică. Vedeți în graficul alăturat că în 2003-2004 colegii din China, lucrătorii din China câștigau cam 10% din salariul unui lucrător din Marea Britanie. Pe când acum câștigurile lucrătorilor din China uh, practic sunt uh, într-un ritm de creștere amețitor. Pe graficul din dreapta puteți vedea care este costul uh, mâinii de lucru în uh, zona euro de care vă vorbeam uh, și care practic nu s-au modificat foarte mult în ultimii ani. Deci diferența dintre nivelurile de salarizare se um, reduce foarte mult. China a devenit încă și mai puțin uh, competitivă pe piața globală în uh, ultimii șapte ani datorită uh, unor factori oarecum obiectivi. Moneda euro a scăzut cu 34%. Ce a făcut caldeirea? Am început reacționând la modificările din piață, să uh, reducem dimensiunea facilităților de producție din China. Am început să aducem uh, unele din acele locuri de muncă acasă, în Regatul Unit, și acum, ca rezultat, ne dezvoltăm în Regatul Unit, înregistrăm o creștere bună aici, pentru că avem uh, clienți de retail foarte dinamici, trebuie să ne adaptăm cerințelor lor. Unii dintre ei preferă să uh, primească bunurile livrate prin uh, uh, Shanghai, alții doresc să le ridice de la Liverpool, dar tendința este de întoarcere a producției în Europa. Aici am listat câteva chestiuni care cred că sunt importante pentru companiile care vor să repatrieze locurile de muncă. Din punct de vedere al capacităților de producție, uh, producția care a fost mutată în Est, practic, uh, a fost uh, pierdută, dar odată cu facilitățile pierdute prin mutarea în Est, S-au pierdut și aptitudinile lucrătorilor. Apoi, uh, din punct de vedere al lanțului de aprovizionare, multe dintre uh, companiile care asigurau uh, furnizarea pentru facilitățile noastre din Regatul Unit au dispărut după ce ne-am mutat noi în China De aceea a trebuit să um, găsim noi parteneri odată cu întoarcerea acestor locuri de muncă. A fost nevoie de bani pentru uh, a restabili acel lanț de furnizare și uh, aveți acolo și o mică fotografie cu reacția unui bancher în momentul în care i-am cerut mai mulți bani. Acum aș vrea să spun câte ceva despre ce ar trebui să facă politicienii și guvernele pentru a ajuta această repatriere a locurilor de muncă. Primul lucru ar fi să avem obiective înalte. Trebuie să ne dorim ca continentul nostru să fie cel mai bun loc pentru desfășurarea afacerilor. Trebuie oferite stimulente și trebuie păstrată competitivitatea. Trebuie să facem totul ca să rămânem competitivi. Din punct de vedere politic, de asemenea, trebuie creat un uh, mediu economic stabil, pentru că stabilitatea finanțelor publice, stabilitatea um, bancară ajută investitorii să ia decizii pe termen lung și să facă investiții pe termen lung, ceea ce este foarte important. Pentru că, așa cum spunea și domnul Torres, uh, partea de capital a proiectelor trebuie adeseori uh, să se mm, bazeze pe um, proiecții pe termen lung. Apoi, trebuie sisteme de impozitare uh, cu taxe scăzute, dar nici uh, complicate, trebuie să rămână competitive și corecte deci e nevoie de un regim, o, de reglementări fiscale foarte ușor de înțeles și previzibil. Este important uh, să convingem oamenii că, este, că există beneficii în uh, relocalizarea locurilor de muncă înapoi în Marea Britanie sau măcar în Europa, Sigur că ne așteptăm să existe ceva competiție în uh, piața internă. Politicienii sunt cei care pot să stabilească așteptările, pot să educe consumatorii, pot să consilieze oamenii de afaceri, pot să mm, înțeleagă cum se uh, poate concura eficient sau uh, se poate concura cu șanse de succes împotriva Uh, Chinei. Acest mesaj poate fi transmis uh, și în circumscripțiile electorale. Marea Britanie trebuie să înțeleagă acum că putem concura uh, cu China din cauza costurilor similare cu forța de muncă și din cauza um, fluctuației cursului valutar. Cred că este momentul, pozitiv, momentul potrivit acum să aducem mai multe locuri de muncă înapoi, politicienii și oamenii de afaceri având un rol esențial în convingerea publicului că acest lucru va aduce beneficii. Odată cu aceste locuri de muncă va reveni și, uh, cum vă spuneam, lanțul de furnizare aferent, adică nu e vorba numai de locurile de muncă propriu-zise care se întorc, ci sunt locuri de muncă din industriile conexe, pentru că deși noi am desfințat numai um, să spunem, locuri de muncă din domeniul producției efective. După ce am plecat au dispărut și alte locuri de muncă conexe din în domeniul artist design, uh, furnizare și uh, întreținere și așa mai departe. E important să înțelegem acest lucru. Vă spuneam, investițiile sunt uh, cheia, trebuie creată infrastructura, trebuie înlocuite aptitudinile care au fost pierdute între timp printr-un proces de formare. Trebuie ca companiile să înțeleagă că merită să organizeze aceste cursuri de formare și merită să investească în aceste infrastructuri. Organizațiile corporatiste europene vor prefera, văzând că toate acestea sunt uh, la locul lor, să facă afaceri în Europa. Ce trebuie să înțelegem și ce trebuie să apreciați și dumneavoastră este că acum avem uh, un potențial uriaș pentru repatrierea locurilor de muncă, pentru că tendința actuală pare să continue modificările despre care vă spuneam mm, vor duce la situația în care China va deveni din ce în ce mai scumpă și Europa din ce în ce mai competitivă. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, odată cu începerea negocierilor la TTIP, produsele europene au început să ia locul produselor chinezești pe rafturile americane este mult mai puțin complicat comerțul transatlantic decât uh, cel uh, peste Pacific. Deci sperăm uh, că acest tratat va crea un mediu potrivit pentru această colaborare. Întrebarea care rămâne este dacă sunteți gata pentru repatrierea acestor locuri de muncă. Unele state sunt și cred că deja se resimte, acest fenomen se întâmplă deja și cine se mișcă cel mai repede acum va avea cel mai mult de câștigat. Mulțumesc! Thank you, Mr. Caldeira. Eh, Mulțumim, domnule Caldeira. Domnul Manuel Garcia Salgado are cuvântul de la Federația Națională a lucrătorilor din domeniul metalurgiei. Trecem acum de la sectorul textilelor, așadar, la industria metalurgică. Participar în în această comisiune, invitat por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo. E o plăcere pentru mine să fiu la Comisia de Ocupare a Parlamentului European. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Exemplele din uh, prezentarea mea vor uh, sugera exact opusul a ceea ce am auzit uh, deja, deoarece o să fac o primă prezentare a reformei muncii în Spania impusă în anul 2012 și veți vedea că ideea de la care s-a plecat a fost una presupus extraordinară de la BC dar uh, a adoptat mai târziu comisia, guvernul a aplicat-o și am văzut și cu ce consecințe. Deci haideți să ne uităm puțin uh, ce s-a întâmplat. În primul rând, am văzut că au scăzut grav afilierile la so- uh, asigurarea socială, ceea ce înseamnă că din 2011 am uh, pierdut 423.000 de locuri de muncă. Ideea cu reforma muncii era să creez mai multe locuri de muncă și era exact contrarul s-a întâmplat. Apoi, unul din patru locuri de muncă din Spania este sub un contract temporar forțat pentru că lumea nu are altă alternativă. Deci posturi temporare care vizează în special pe tineri. Statisticile ne arată că 23% din tineri uh, lucrează cu ora sau uh, pe contracte temporare care, lucrează, care durează chiar și câteva zile doar. Această reformă a distrus toate locurile de muncă durabile care veneau cu stabilitate și drepturi adecvate și acum avem aceste contracte ad hoc care nu oferă niciun fel de securitate. Deci, eh, oamenii sunt obligați să lucreze part-time, deci cu jumătate de normă. 16,3% lucrează așa, dar 61% dintre aceștia o fac eh, pentru că sunt forțați de împrejurări. Există și o schimbare structurală în Spania, pe piața muncii. Acest uh, fenomen a devenit uh, un fenomen la ordinea zilei pentru că sunt distruse acum locurile de muncă solide, mai ales în urma reformei și acum 23% din oameni se află în posturi temporare. Șomajul afectează unul din patru lucrători potrivit unui studiu recent. Sunt oameni care ar putea fi activi pe piața muncii, dar pur și simplu nu pot. Datele acestea au fost publicate în iulie 2015. Există și o sărăcie a muncii, pentru că sunt oameni care chit că au un loc de muncă, sunt săraci. Nu pot să-și acopere principalele necesități. Deci a crescut sărăcia în Spania. E o rată de 20%. Rata șomajului în rândul tinerilor este în continuare foarte mare, în ciuda reformei, iar în iulie acestui an aveam aproape 50% șomaj în rândul tinerilor, 49,2% mai precis, șomaj în rândul tinerilor sub 25 de ani. Asta fără a mai ține cont de marele impact pe care l-a avut imigrația, pentru că sunt tineri care pleacă înspre alte țări europene. Sunt mulți care, de fapt, au plecat, care erau imigranți în Spania și care s-au întors în țara de origine din cauza lipsei unui loc de muncă. Sunt uh, oameni care sunt deja fără loc de muncă de mai bine de un an sau doi, cam două milioane de oameni nu mai primesc niciun fel de beneficiu, nici șomaj, nimic. Șomajul oricum a scăzut, șomajul acordat, ajutorul de șomaj. Deci cei care sunt neangajați de mult timp, se confruntă cu mari probleme. Și mai există și excluziunea socială. Sunt oameni care nu au absolut niciun, nicio perspectivă de a reaccesa piața muncii acum. Iată ce vedem aici în acest uh, grafic. Numărul oamenilor care nu mai primesc beneficii sociale a scăzut, precum uh, scade și numărul persoanelor care se bucură de orice formă de ajutor social. Durata contractelor de două luni sau mai puțin. Iată un fenomen care ia amploare, mai ales în sectoare unde în trecut nu exista niciun pic de lipsă de siguranță. Sunt în industrie. Acolo aveam locuri de muncă sigure, cu drepturi uh, cum se cade, cu asigurări sociale bune, cu sprijin structural și social. Toate aceste lucruri au fost eliminate și acum uh, rata precarității în sectorul industrial s-a dublat. În acest grafic vedem că contractele temporare în sectorul industrial au ajuns la 91%. 83% sunt uh, contracte pentru posturi temporare. Unul din patru contracte durează mai puțin de șapte zile, deci mai puțin de o săptămână în sectorul industrial. Și creșterea acestor contracte în ultimii cinci ani a fost de la 7% la câteva zeci de procente toate aceste lipse de securitate pe piața muncii au dus la o zi de luni neagră în august, când 333.107 oameni și-au pierdut un locul de muncă într-o singură zi. S-a întâmplat acum, din cauza contractelor precare, din cauza muncii temporare, din cauza lipsei uh, de încredere din cauza unui model economic puternic care să ducă la o ocupare stabilă. Poți concedea oameni la sfârșitul săptămânii ca să nu le mai plătești beneficiile sociale uh, pe durata weekendului. Totul e posibil acum în era internetului și se creează haos, bineînțeles, pe piața muncii. Așadar, ce propunere avem? Care sunt alternativele? Pentru a schimba, pentru a remedia situația, Europa trebuie să formeze o piață a muncii echilibrată, competitivă și echitabilă. Nu putem să ajustăm salariile mereu în jos. Am văzut ce s-a întâmplat în Spania, unde scăderea salariilor a fost de 20% în ultimii ani mereu vor exista țări și regiuni în lume care vor uh, concura și vor oferi salarii mai scăzute față de Europa. Dacă nu va fi Bangladeshul, va fi Afganistanul sau orice alt, uh, alt colțișor al lumii. Deci, în Uniunea Europeană trebuie să avem sprijin pentru un model european diferit. Și trebuie să creăm politici active ajustate la nivel de stat și la nivel european într-o manieră coordonată și asta în baza propunerii făcute de uh, Federația Uniunii Europene, Federația Sindicală a Uniunii, Uniunii Europene, propunere făcută pe lângă Parlamentul European. Să vedem cum putem promova energiile verzi, industria mediului, Um, inovarea și uh, investițiile în cercetare și dezvoltare, investițiile în infrastructură, dialogul social, negocierile colective, armonizarea legilor și a condițiilor de pe piața muncii. Dificultatea este că într-un spațiu monetar și politic unic, normele de aplicare sunt totuși diferite, adică lucrătorii se confruntă cu diferite probleme și provocări. În asta de multe ori în același domeniu. Deci trebuie să investim în pregătirea profesională, în educație. Trebuie ca noi să dictăm în ce direcție merge inovarea pentru o valoare adăugată europeană și pentru ca Europa să fie fruntașă dacă Europa își schimbă modelul și o ia pe cealaltă cale cu condiții mai rele, cu o lipsă de echilibru, cu, fără dialog social și protecție, atunci eroziunea va fi însăși la nivelul acelui rezon betră a Uniunii Europene. sunt oameni care contribuie la procesul de producție, care investesc în cunoașterea din întreprinderi. Acești lucrători se dedică întreprinderilor din care fac parte, investesc mult și îmbunătățesc lucrurile din viața cotidiană pentru toți. Precaritatea devalorizarea salariilor duce la lucrători săraci, oameni care nu vor reuși să își recupereze locul de muncă și care nu se vor bucura nici de o redresare socială și economică. Și nu vom mai avea o economie dinamică bazată pe un succes social și economic. Dacă vrem să ieșim din această spirală, putem începe cu programul Juncker, care este un bun punct de pornire. Vine cu un model social european, dar nu este suficient. Modelul social european trebuie să vină cu drepturi care să vizeze bunăstarea, care să ajute pe oameni în așa fel încât să ducă un trai decent, să aibă un viitor. Nu se poate ca 23% din oamenii capabili să lucreze să nu fie angajați se pierde cunoștința acestor oameni, se pierde acest potențial. Noi pierdem capital, pierdem cunoaștere, pierdem contribuții care ar putea fi aduse la economia națională. Cam atât am avut de spus eu. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări. Nu foarte optimiste. Haideți să începem cu o atitudine realistă ca să vedem încotro ne duce aceasta. Unii deja ați cerut cuvântul și mai întâi dau cuvântul Maria Arena, ba nu, lui Edward, aveți cuvântul. Et merci aux trois intervenants. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Aceste trei mărturii ne arată ce ar trebui să fie Europa, ce este, dar și ce ar trebui să nu fie. Eu m-am bucurat foarte mult să aud în special primele două intervenții care vorbeau despre dialogul social ca fiind o sursă de bogăție. E foarte important acest lucru, pentru că în ultima, în ultima vreme am asistat la aproape o stigmatizare a forței de muncă. Și iată că acum se vorbește despre dialogul social ca un factor de atracție a investitorilor. Vă mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră faceți o minunată publicitate Europei. Într-adevăr, modelul fiscal, modelul nostru uh, uh, economic. Este un uh, excepțional, uh, o excepțională publicitate care ni se poate face. Din păcate însă, în detalii se ascunde diavolul, așa că ar trebui să înțelegem că această creștere nu va apărea dacă distrugem forța de muncă. Vedem ce se întâmplă în Spania, unde s-a distrus pur și simplu, s-au distrus drepturile lucrătorilor. Și pe urmă alții vin și trâmbițează, domnule, Spania se simte foarte bine. Nu e adevărat. Ce Spania se simte bine? În niciun caz Spania lucrătorilor. Din potrivă, azi dimineață ni se spunea că în Spania sunt peste 50% tineri în stare de șomer, de șomaj. Majoritatea contractelor de muncă sunt cu o durată de sub două luni. Dacă asta este Europa viitorului, în niciun caz nu o pot susține. Cred că Europa ar trebui să se prezinte altfel și să dea curs celor spuse și de domnul Caldera și de reprezentantul Organizației Internaționale a Muncii, avem o mulțime de aturi și, chiar cu eforturi importante, reușim totuși să ne achităm de sarcinile noastre în materie de formare continuă. Acesta este, până la urmă, capitalul nostru de competență. Și dacă precarizarea se va generaliza, atunci întreaga țară va avea de suferit pe termen mediu și lung din punctul de vedere al competitivității, fiindcă nu o să ajungem să mai găsim nici măcar un tehnician bine calificat uh, atunci când o să avem nevoie de o lucrare, dacă mergem în direcția aceasta în continuare. Deci, trebuie să ne gândim și la aspectele financiare, la accesul micilor întreprinzători la creditare, Trebuie să tragem învățămintele care se impun din această perioadă de criză și să pricepem că așa nu se mai poate. Reprezentanții autorităților ne-au subliniat clar faptul că toate politicile sunt așa fel, în așa fel concepute pentru a asigura investițiile, pentru a le garanta. Asta se întâmplă în Statele Unite în special, îi se acorde investitorului toate garanțiile posibile, numai să vină să investească la noi, să înțelegând el că în niciun caz nu va avea de suportat niciun fel de risc, nu se va confrunta cu niciun risc. Lăsați că riscurile le suportă forța de muncă. Ei sunt cei care vor suferi la nivelul drepturilor lor sociale, al condițiilor de muncă și așa mai departe. De aceea îi mulțumesc domnului Caldera pentru mărturia sa. A spus că Europa va fi din ce în ce mai competitivă cu condiția să-și mențină valorile și pentru asta e nevoie de investiții în infrastructură, inclusiv în infrastructura digitală. Trebuie investit în formare. Îmi pare foarte rău că nu se vorbește îndeajuns de Europa mediul înconjurător, de Europa climaterică, pentru că și această dimensiune va juca un rol important în competitivitatea Europei. Trebuie ca Europa să-și mențină acest avantaj în materie de uh, mediu curat, în materie de energii regenerabile, lucru care va putea ajuta la repatrierea unui mare număr de sectoare industriale. Atât aveam să vă spun și le mulțumesc celor trei care ne-au depus mărturile lor. I give the floor to Doamna McIntyre are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Toate cele trei prezentări m-au fascinat. Îi sunt recunoscătoare domnului Torres pentru că a venit cu niște statistici și că a ilustrat potențialele tendințe, ten, tendințe. Nu avem suficiente dovezi științifice încă pentru a trasa o direcție clară, dar am văzut ce se întâmplă cu producția din Europa, comparativ cu cea din afara ei, cu uh, investițiile care sunt în Europa și mă încurajează, mă încurajează aceste date. Tony Caldeira m-a încântat cu uh, succesul uh, întreprinderii sale și cu felul în care a uh, repatriat locurile de muncă în Europa, de data aceasta în uh, Regatul Unit. Și uh, cred că manifestul său despre cum să continuăm este foarte interesant. Domnule Salgado, dumneavoastră m-ați deprimat de-a dreptul și m-am trezit în, spunând că, sau gândind că uh, sunt cât de poate de îndurerată pentru Spania, pentru că în locul din care vin eu, numărul de locuri de muncă crește și vedem și că uh, avem un număr record de oameni în câmpul muncii, deci mă întristează experiența dumneavoastră din Spania, pentru că, să știți, nu trebuie să fie așa. Eu cred că dacă înțelegem uh, importanța ajutorării antreprenorilor fără a-i încurca în birocrație, fără a le pune bețe în roate, putem să ajutăm întreprinderile care vor să readucă locurile de muncă în Europa. Sunt un mare fan al vicepreședintelui Timmermans. Eu sunt conservator, el este socialist. Dar iată, că îl apreciez foarte mult și sunt foarte de acord cu abordarea domniei sale și cu ideea sa despre ce înseamnă better regulation, o mai bună reglementare, că putem să ne, să capacităm pe antreprenorii noștri ca să dedice mai mult timp uh, lucrului și uh, vă amintiți prea bine că avem cazul brutarului care vrea să petreacă mai mult timp făcând pâine și mai puțin timp completând formulare. O să mă opresc aici pentru că nu vreau să răpesc din uh, timpul acordat vorbitorilor pentru răspunsuri. Dar cum putem, printr-o mai bună reglementare, să ajutăm la agenda repatrierii locurilor de muncă în Europa? Permiteți-mi uh, foarte scurt să mă refer și la rolul inovării. Sunt perfect conștientă că noi, în calitate de forță de legiferare, nu trebuie să îngrădim inovația. Trebuie, de exemplu, să spunem concret ce vrem să obținem drept rezultat, nu neapărat cum. Dacă suntem mult prea restrictivi, atunci, uh, practic, nu mai lăsăm loc pentru inovare. Este așadar foarte important să utilizăm ca atare bugetul de 80 de miliarde alocat pe 5 ani în orizont 2020. E foarte important să păstrăm uh, o atitudine practică. În așa fel încât să reușim să ajungem exact acolo unde e nevoie de ajutor, la nivelul micilor întreprinzători, oferindu-le marja necesară pentru competitivitate, oferindu-le exact uh, acele lucruri de care au nevoie pentru a renunța la outsourcing și pentru a repatria locurile de muncă în Europa. Eu cred că avem o bună premisă de pornire și Aș vrea să știu ce părere au cei trei invitați despre aceste idei. Mulțumesc, o, da, o să dăm cuvântul și invitațiilor, dar mai întâi eh, trecem o revistă tot vorbitorii. Iuta Steinrück, Maria Arena, Martina Slaiova și Guillaume Baras. Mm, acum urmează Iuta Steinrück. Da, vreau să mulțumesc și eu celor trei vorbitori pentru că s-au ostenit să vină și să intre în detaliu împreună cu noi pe marginea acestui subiect. De când uh, muncesc, și știți că înainte de a fi politician uh, am fost în uh, domeniul economic, am văzut cum întreprinderile își mută producția dintr-o țară în alta, părăsind în cele din urmă Europa de dragul costurilor, reducerii costurilor, mai întâi în Asia, apoi în Africa și așa mai departe. Acum poate chiar înapoi în Europa, dar asta de dragul producției ieftine. Costurile, reducerea costurilor este primordială, Nokia fiind uh, un exemplu, poate și întreprinderea Caldeira. Cel mai bine ar fi ca întreprinderile europene să își asume răspunderea regională. Există, slavă Domnului, și multe exemple pozitive. Unul dintre vorbitori a și spus că vom produce întotdeauna ieftin în alte regiuni ale lumii. Dar, noi cred, dar eu cred că avem nevoie de competitivitate. Competitivitate este cuvântul cheie aici, când e vorba de calificări, când e vorba de progres tehnologic, când e vorba de progres educațional. Și pentru asta avem nevoie de investiții publice, investiții care să fie plătite din taxe și impozite uh, asumate de întreprinderi. Să investim în infrastructură, într-o bună educație, în tehnologia viitorului, lucruri finanțate de stat prin uh, impozite. Pentru că avem aici uh, situația în care îi avem pe cei care nu vor să plătească taxe și impozite, vor uh, uh, costuri reduse. Nu se poate așa ceva, nu putem să privim lucrurile doar dintr-o singură perspectivă, trebuie să vedem uh, imaginea totală, pentru că de la acești oameni se așteaptă să uh, susțină statul. Mă uit la competitivitatea din Europa și spun următoarele. Ar trebui să avem uh, un uh, boom în Grecia, pentru că noi stăm bine la capitolul competitivitate a salariilor. Dar, după cum spuneam, trebuie să înțelegem că nu mașinile cumpără mașini, consumatorii cumpără mașini, deci trebuie să ajustăm puțin aici balanța, în așa fel încât oamenii să își asigure venitul. Am o întrebare către toți trei vorbitorii. Domnule Caldeira, dumneavoastră sunteți un exemplu de întreprindere care s-a întors. cu tot atâtea locuri de muncă mm, ca și în momentul externalizării? Și câte întreprinderi cunoașteți dumneavoastră care au o experiență similară cu a dumneavoastră sau sunteți un pionier? Mai știți de alții care să repatrieze locurile de muncă și anume locuri de muncă calitative? Fără fi vorba doar despre locuri de muncă subvenționate de stat. Pentru că astfel se pune o povară pe buget. Și apoi cazul Spaniei. Industria metalurgică, industria construcțiilor. La acest capitol, Uniunea Europeană e în continuare competitivă. Spuneați că nu put, nu puteți cuantifica precis totul, dar m-ar interesa câteva exemple concrete. Eu știu unul care, din fericire, e aici acum. Mulțumesc. Mulțumesc, Maria Aren. Arena are cuvântul. Merci. Um... Mulțumesc. Audierea aceasta s-ar fi putut organiza împreună cu Comisia INTA pentru că mulți dintre cei care au intervenit vorbeau despre repatrierea industriilor în Europa, dar și despre impactul globalizării, fiindcă ne aflăm în economii extrem de fragmentate și extrem de globalizate. Prin urmare, există o legătură strânsă între cele două dimensiuni. Eu oricum fac parte din cele două comisii, așa încât intervin în numele ambelor și sunt perfect de acord cu ce spunea Iute mai devreme. Domnule Caldera, spuneați că nu v-a plăcut foarte mult faptul că China a aderat la Organizația Mondială a Comerțului. Pe de altă parte însă vă arătați destul de entuziast în fața TTIP-ului. Eu aș putea să vă spun că există întreprinderi europene care spun exact pe dos Abia așteptăm să vină, să se, ca uh, China să adere la OMC, pentru că acum pot să fac afaceri cu China. Din, în schimb, însă, TTIP-ul pune probleme serioase de concurență uh, inechitabilă, neloială. Și atunci întrebarea pe care noi ne punem este <laughs> ce să facem până la urmă. Este de-al și întrebarea pe care o adresez uh, Organizației Internaționale a Muncii. În cadrul uh, acordurilor de liber schimb, discutăm despre aceste probleme și vrem să uh, punem pe tapet problema dezvoltării durabile. Nu doar normele Organizației Internaționale a Muncii, ci și normele de dezvoltare durabilă, norme de bun simț și de bunăstare în cele din urmă, din punctul de vedere al mediului, din punct de vedere social, toate aceste reguli, toate aceste clauze și norme trebuie incluse în acordurile de liber schimb pentru a face în așa fel încât această concurență neloială pe care dumneavoastră, de care dumneavoastră vă plângeți în cazul Chinei, domnule Caldera, de care alte companii se plâng în cazul TTIP-ului, să nu mai fie regula. În prezent avem acorduri comerciale care sunt în realitate acorduri bazate pe o concurență neloială. care pretind că susțin uh, o reglementare mai uh, puțin constrângătoare pentru întreprinderi. Eu cred însă că este vorba de o situație de haos. Mai bună reglementare nu înseamnă în niciun caz lipsa oricărei reglementări. Și nu sunt de acord cu domnul Amaz, deși este socialist, atunci când se face confuzie între mai bună reglementare și lipsa cu totul a reglementării. Când discutăm despre acordul de liber schimb privind serviciile, nu se poate spune că sectorul serviciilor trebuie de reglementat. Avem un sector care e din ce în ce mai digitalizat, pentru care în prezent nu există practic reguli. E suficient să ne uităm ce se întâmplă acum în sectorul taxiurilor cu Uber. Deci se distruge Uh, modelul european în favoarea unei companii americane care câștigă de pe urma acestei situații. Așa ceva noi nu putem accepta. De aceea v-aș întreba, pledați ca toate aceste reguli să devină reguli obligatorii incluse în toate acordurile noastre comerciale cu alte state, asta fiind singura modalitate de a ne apăra competitivitatea europeană? Mulțumesc, Martina Drbalova. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că eu însă și numele grupului meu aș vrea să vă spun că ne aflăm în fața unor noi oportunități de creare de locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Domnul Caldera spunea mai devreme că provine din lumea reală și eu tot din lumea reală provin până acum un an și ceva. Și să știți că știu situația acestor întreprinderi care aplică strategii internaționale. În ultimii ani, Europa s-a schimbat. De la începutul anilor 90, companiile se mutau din Europa Occidentală în Europa de Est. Dați-mi voie să spun lucrul acesta, pentru că le avantajau costurile forței de muncă, costurile cu energia, cu chiriile la clădiri și așa mai departe. Pe urmă, s-au mutat în afara Uniunii Europene, pe alte piețe. Însă și motivele acestor gesturi s-au schimbat de-a lungul acestor ani. Mai întâi a fost vorba de o diferență comparativă în materie de costuri, apoi a fost vorba de accesul la noi piețe, era vorba de a, gesturi strategice de a fi prezent pe alte piețe. Și apoi a fost vorba și de flexibilitate. În anumite state membre, pur și simplu, forța de muncă nu era suficient de flexibilă, nu atât de flexibilă pe cât aveau nevoie companiile respective, așa că s-au dus în altă parte. Apoi aveau nevoie uneori de o forță de muncă cu anumite competențe, pe care poate nu le găseau în anumite părți ale Europei. Deci, Sigur, companiile au strategii diferite, trebuie înțelese perspectivele lor. Domnului Caldera, aș vrea să-i spun, nu vă opriți din a vorbi cu politicienii despre nevoile dumneavoastră ale companiilor, ale IMM-urilor. Trebuie să fim mereu la curent cu ce se întâmplă în viața reală, cu nevoile IMM-urilor și ale industriei. Am câteva întrebări. Cea mai importantă întrebare pentru mine și aș dori foarte mult să știu părerea tuturor celor trei vorbitori, s-a vorbit despre costuri, noi piețe, despre o forță de muncă competentă, despre flexibilitate. V-aș întreba pe dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, are Uniunea Europeană de oferit mai multe lucruri decât alte piețe? Are ci ce anume are de oferit mai mult decât uh, alte părți ale lumii. Forța de muncă calificată sau ce? Ce considerați dumneavoastră că am putea noi să, ne, să promovăm ca o, un fel de marcă comercială a Uniunii Europene? Apoi, către domnul Caldera, care sunt practicile dumneavoastră, bunele dumneavoastră practici pe care le folosiți cu tinerii, în rândurile tinerilor. E vorba de stagii, de formare profesională, de calificare. Toate aceste lucruri pot ele conduce într-o formă sau alta la repatriere? Apoi, care sunt măsurile pe care le-ați propune IMM-urilor pentru a stimula competitivitatea și crearea de locuri de muncă atunci când ele se repatriază către Uniunea Europeană? Care sunt măsurile pe care ar trebui să le ia? Ultima chestiune pe care voiam să o semnalez, de fapt a fost menționată și de un antevorbitor și îi mulțumesc pentru asta. Europa are mare, o mare șansă de câștig la nivelul serviciilor digitale din această repatriere a locurilor de muncă. Ori, în agenda digitală, una dintre problemele de acolo este lipsa competențelor digitale și cred că până în 2020 ar trebui să compensăm această lipsă, pentru că foarte mulți oameni încă nu au competențele digitale necesare pentru a umple golul lăsat de numeroși uh, specialiști în IT care părăsesc uh, continentul european. Mulțumesc, Guillaume Balas. Mulțumesc foarte mult. Au fost expuneri foarte interesante. Întrebarea mea ar fi următoarea. Creșterea costului forței de muncă în China ar putea să conducă la efectul repatriere locurilor de muncă în Europa, dar despre asta se vorbea despre acum vreo 10 ani. Însă, între timp, în Europa, constatăm că, în urma concurenței intra-europene au scăzut standardele sociale și în rest, mare lucru nu s-a făcut în materie de investiții. Asta ar fi problema. Dacă ne uităm acum la capacitatea Europei de a crea obiecte și uh, servicii noi, comparativ cu Statele Unite ale Americii, suntem mult mai slabi. Suntem într-o situație jenantă. Au scăzut investițiile private, au scăzut și investițiile publice, pentru că dacă există o îndatorare foarte mare la nivelul anumitor state, asta nu se face pentru investiții, ci din cu totul alte motive, legate, de exemplu, de criza din 2008 sau de anumite opțiuni politice ale guvernelor. Deci, întrebarea mea este următoarea, legată de investițiile din zilele noastre. Ce părere au uh, companiile despre această problemă. Eu vin din Franța, unde uh, repatrierea se face, dar se face foarte, la un nivel foarte redus. De aceea, aș mai întreba un lucru. În legătură cu costul forței de muncă, el scade în Franța și avem un cost al forței de muncă inferior celui din Germania și cu toate astea investițiile la noi nu cresc. Și încă un lucru. Dacă vom uh, lăsa cererea să scadă mai mult decât a scăzut în momentul de față, atunci nu vom mai avea ca șansă de a o crește decât îndatorarea privată, ceea ce a dus de-al la criza financiară din Statele Unite din 2008. Deci întrebarea este cum să ieșim din acest cer vicios. Nu avem investiții, scade consumul, asta iarăși la rândul său scade investițiile și așa mai departe. Dominic Martin Mulțumesc! Relocalizarea presupune o delocalizare prealabilă pe care întotdeauna am regretat-o, am propus soluții naționale înainte de toate. În Europa nu există prerogative reale și eficiente în materie de locuri de muncă, de creare de locuri de muncă. Relocalizarea ar presupune în oglindă o scădere cantitativă și calitativă a șomajului, dar a situației proaste a locului de muncă, dar nu se întâmplă așa. Deci, se vorbea despre creștere la nivelul Uniunii Europene, dar în realitate creșterea Uniunii Europene nu se poate realiza decât prin scăderea sau stagnarea altor părți ale lumii. Sunt uh, creșteri conjuncturale și dependente de evoluția altor piețe din lume. Relocalizarea nu trebuie la rândul său să dea naștere la o nouă strategie europeană, supranațională, rigidă și care să nu țină în niciun fel seama de voința și capacitățile statelor membre. Întrebarea care se pune este când, cum și unde poate această relocalizare, pentru că nu este foarte clar ce înseamnă această relocalizare, poate ne explică reprezentantul OIL, deci, relocalizarea asta când, unde și cum se poate realiza. Apoi, s-ar putea să fie necesar ca la nivelul Uniunii Europene să existe competențe reale în materie de politici ale forței de muncă. Nu este însă cazul deocamdată. Va trebui să ne gândim la o schimbare de mentalitate. Temerea este că, în realitate, modificările la care asistăm sunt uh, provocate de politici economice fragile, nu de pe urma creșterii costurilor cu forța de muncă din China sau a creșterii transportului, costurilor transportului. Dacă ar fi să apară un nou paradis uh, cu costuri mici, Credeți că Europa ar putea redemara la fel de ușor? de minter, domnul Caldera este într-un fel exemplu arhetipal al globalizării. Dumnealui, inițial, s-a dus să-și caute mierea în China. urmă s-a întors în Europa, în Marea Britanie, după care s-a dus să-și mai deschidă un stup în Statele Unite. Prin urmare, nu susține nici interesele Europei, nici pe ale Marii Britanii, ci propriile sale interese. Și vine aici și ne spune că el susține TTIP-ul, pentru că sfârșitul acestor uh, granițe vamale, în care se elimină criteriile de mediu, sociale, toate criteriile care îi apără pe lucrătorii noștri, pe el îl aranjează foarte bine, îl coafează excelent și va permite să își repatrieze stupul din Statele Unite în Marea Britanie, indiferent câte probleme, cu câte uh, probleme se va confrunta Europa, printre care un uriaș val de concedieri. Așa că domnul Caldera își apără interesele proprii și nimic mai mult. Și în fine, a efectuat Comisia o analiză de impact ca să înțelegem în ce țări se vor produce aceste relocalizări, în ce sectoare și cu privire la ce locuri de muncă, care ar fi tipurile de locuri de muncă care ar putea profita de pe urma sa. Sperăm că această audiere ne va permite să găsim argumentele necesare pentru uh, a susține demersul propus. Mulțumesc! Au fost foarte multe întrebări adresate. Propunerea mea este să le abordăm în aceeași ordine. Îi voi da întâi cuvântul domnului Torres, apoi domnului Caldera, căruia i s-au adresat câteva întrebări foarte directe și apoi domnul Salgado, ultima intervenție. Domnul Torres, vă rog. Thank you first of all. Uh, let me thank all the, all the speakers. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor și membrilor uh, Parlamentului European pentru observațiile lor. Cred că Trebuie să încep cu, concept, să încep cu conceptul foarte complex de competitivitate. Multe întrebări au legătură cu asta și cred că avem o concepție greșită despre competitivitate de multă vreme încoace, pentru că se punea doar o problemă de costuri. În uh, sensul real, competitivitatea este abilitatea economiilor Europei de a se adapta la, la schimbări, de a reacționa la ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic, la globalizare și așa mai departe. Asta e diferită de competitivitatea costurilor. Europa a fost multă vreme competitivă și din acel punct de vedere, dar ce s-a întâmplat a fost că costul noilor tehnologii a dus la fragmentarea producției și s-au schimbat fundamentele, principiile fundamentale ale economiei. Acum nu mai e nevoie de mai puțină reglementare, ci trebuie reglementat un mediu care s-a schimbat foarte mult. Apoi uh, s-a pus o întrebare ce înseamnă mai bună reglementare. La nivel național, cred că există trei principii de care trebuie să ținem cont. Primul este evident chestiunea protecției. O mai bună reglementare înseamnă protejarea celor care au nevoie de protecție. Europa a fost foarte bine deservită foarte multă vreme prin protejarea serviciilor și proceselor de producție. În multe alte părți ale lumii vedem acum că nu se reușește punerea în aplicare a unor reglementări care să protejeze cu adevărat, iar rezultatul este corupția, Um, slaba guvernare, monopolurile și așa mai departe. Europa a reușit multă vreme să protejeze. Protecția este deci o condiție. O a doua condiție, al doilea element al unei mai bune reglementări, este predictabilitatea. Predictibilitatea. Trebuie ca lucrurile să fie previzibile pentru toată lumea. E adevărat că în unele țări reglementările au devenit foarte complexe și este foarte important să poată fi previzibile. În al treilea rând, e vorba de a nu confunda drepturile cu regulile. De exemplu, vorbim despre o mai bună reglementare în domeniul sănătății sau a sistemelor de pensii. Sigur, dreptul la pensie, dreptul de a avea o pensie de stat trebuie protejat. Ar fi o greșeală să uh, transferăm toată răspunderea pe individ. Întrebarea este ce reglementări există pentru a proteja acele drepturi. Deci astea sunt condițiile generale. Putem să vorbim foarte mult despre reglementarea pieței și așa mai departe, poate cu altă ocazie, dar în cazul Europei am făcut un studiu foarte obiectiv și am analizat tot ce s-a întâmplat dinaintea crizei până acum și am descoperit că au avut loc peste 78 de reforme ale reglementărilor, ă, toate mergând în sensul protejării ă, drepturilor și ă, protejării competitivității întreprinderilor. Încă n-am reușit să luăm una câte una acele reformă și să ne analizăm în profunzime. Acum, din punct de vedere internațional, uh, există um, poziția um, Organizației Internaționale a Muncii, um, suntem în contextul negocierii TTIP, există însă și câteva principii generale aici, iar unul dintre ele este acela că E important ca partenerul care are regulile cele mai protective să fie cel a cărui legislație trebuie să prevaleze. De exemplu, când vine vorba de condiții sociale, se pare că toate statele europene au ratificat Convenția cadrul a Organizației Internaționale a Muncii. Este um, suntem în situația în care celălalt partener, Statele Unite, nu a ratificat acest, această convenție, deci uh, muncitorii europeni sunt mai bine protejați. Aici aveți uh, un cuvânt uh, greu de spus în negocierile cu Statele Unite și trebuie să ne asigurăm că în contextul TTIP lucrătorii vor avea cel puțin aceeași, același nivel de protecție. Cât privește protejarea investițiilor, aici sunt mai multe probleme. Una este riscul concurenței în divers, între diverse tipuri de reglementări, adică în divers, diverse cadre de, repre, de reglementare. Dacă în text se face o referință explicită la faptul că nu se poate folosi o reglementare socială sau de mediu pentru protejarea unei investiții ar fi uh, de ajutor din punctul nostru de vedere. În al doilea rând e vorba cine arbitrează, care instanțe decide cine are dreptate în cazul unui conflict. A existat o inițiativă în Europa recent pe care o încurajez și care se referă la crearea unui uh, unei instanțe independente, unui corp independent de arbitraj. S-a mai pus întrebarea ce face ca Europa să fie diferită de celelalte piețe ale muncii. Până la urmă, cred că două aspecte contribuie la acest lucru. Dacă ne comparăm cu alte piețe mari ale muncii, cum ar fi Statele Unite, Brazilia, China, în primul rând, există o dinamică stabilă a clasei de mijloc. Există o clasă de mijloc dinamică și stabilă. Există un contract social care furnizează această stabilitate. Structurile politice depind de structuri care trăiesc cu impresia că politicienii lucrează în favoarea lor. Iar acest lucru este foarte important. Uh, un al doilea aspect se referă la faptul că avem o piață a muncii bazată pe reglementări, pe reguli. Avem și foarte multe instituții care sunt greu de regăsit în China, în Brazilia sau în uh, Statele Unite. Inspecția muncii, tribunalele muncii, servicii publice de ocupare, un o entitate foarte, foarte importantă. Acestea sunt uh, exemple de bune practici. Instituțiile respective în sine sunt foarte importante pentru reglementarea pieței. Aceste instituții sunt uneori uh, slăbite, însă sunt în continuare niște active importante pentru Europa. Se privește IMM-urile, așa cum spunea domnul Caldera, economia s-a schimbat foarte mult, asta implică modificări de reglementare, dar sunt și modificări în sistemul financiar. Și unul dintre motivele pentru care investițiile nu sunt mai ridicate are de-a face cu inabilitatea de a face relația între economiile oamenilor și investiții. Sistemul financiar nu a reușit să facă această articulare. Sigur, e o limită și sunt diverse uh, interese de apărat în cadrul investițiilor publice, dar inabilitatea sistemului financiar este o problemă În Europa însă sistemul bancar este prosper pentru că nu a nu s-a angajat în urma uh, crizei financiare să uh, cupleze, cum vă spuneam, economiile cu investițiile. Nu voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, domnul Caldeira are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc să răspund la toate întrebările, că au fost destule. Îmi cer scuze dacă uit pe cineva. Am încercat să scriu uh, întrebările, dar nu știu dacă am reușit. Eu sunt uh, de aceeași părere cu domnul Torres avem doar mici diferențe de opinie, pentru că în domeniul meu de activitate costurile cresc puțin mai uh, repede decât în uh, China, dar asta e experiența mea personală, care nu ilustrează situația pieței în ansamblu. În plus, poate că noi, o firmă de dimensiuni relativ reduse, am reușit să mm, facem revenirea în Europa mai repede decât alte entități uh, comerciale mai de mari dimensiuni. În legătură cu nivelele șomajului, cu nivelul alarmant al șomajului în rândul tinerilor în Spania, ideea este că avem nevoie de locuri de muncă durabile, pe termen lung. Nu ne dorim să intrăm într-o cursă a repatrierii locurilor de muncă. E nevoie însă de mai multă concurență pe piața muncii. Legatul Unit este un exemplu bun de loc în care salariile și uh, costul muncii crește în uh, fiecare an cam cu 3%. Iar atunci când oamenii nu sunt mulțumiți de locul de muncă, pot, uh, de obicei, uh, își caută un altul. Asta nu ține de legislație neapărat, ci de o concurență pe piața muncii. Respect faptul că există situații diferite în statele membre în ceea ce privește raportarea la ciclul uh, economic, dar, după părerea mea, competiția e cea care ar trebui să facă regula și nu legiferarea. Apoi, în legătură cu stimulentele, financiare și cu accesul companiilor la mm, finanțare, Cred că a, acest sector are uh, posibilitatea de a fi factorul hotărător care să influențeze decizia de repatriere a locurilor de muncă. Sigur, asta depinde de guvernele naționale în măsura în care oamenii înțeleg că uh, mai multe locuri de muncă în Europa înseamnă beneficii pentru toți europenii. Sunt sigur că toți antreprenorii ar aprecia uh, o, stimulentele în acest sens. Acum așteptăm reforme pe piața muncii astfel încât să fie mai ușor pentru firmă să angajeze lucrători, să fie mai flexibile Exemplele date în legătură cu Spania sunt extreme, cred că merg un pic prea departe. Sunt de acord cu domnul Garcia Salgado că angajarea unor oameni lungi și concedierea lor vineri este ridicolă. Ca întreprinzător din Regatul Unit n-aș face niciodată așa ceva. Nu suntem de acord cu contracte pe termen atât de scurte, decât dacă ele sunt absolut necesare. Cât privește agenda privind o, bună, o mai bună reglementare, trebuie să înțelegem faptul că oamenii de afaceri au întotdeauna alegeri. Pot să investească oriunde în lume. Treaba noastră și a politicienilor uh, este aceea de a face Europa cât mai atractivă posibilă pentru a asigura atât investițiile de capital de care e nevoie, cât și investițiile în formare și în uh, crearea de aptitudini pentru piața muncii cred că treaba dumneavoastră aici este de a face ca statele dumneavoastră și Europa ă, pe total să devină mai atractive. Și asta înseamnă o mai bună reglementare, nu neapărat fără reglementări, dar o mai bună reglementare care să încurajeze competiția. Pentru doamna Steinbeck, ea are dreptate. Piața globală E piața globală, competiția este globală, toată lumea concurează la nivel global și Europa la fel. Pregătirea forței de muncă este esențială și cred că ideea prelevării unor taxe de la firme pentru formare și pentru infrastructură, până la urmă, poate fi uh, înțeleasă. Dar e important să fie un echilibru și să ne dăm seama, adică să putem la nivel de continent să construim acea infrastructură care să sprijine firmele existente, însă nu, în același timp, să nu taxăm firmele într-o asemenea măsură încât să le facem să um, dea faliment până la urmă. Cât privește întrebarea directă pe care mi-a spus-o, noi am crescut forța de muncă din Regatul Unit cu 20% și în China am redus numărul de locuri de muncă cu 20 la, 25%. Deci, practic, am mutat acele locuri de muncă în Regatul Unit. Acum însă lucrurile pentru noi sunt mai complicate, fiindcă am devenit o firmă internațională. Realitatea este că economia globală este fragmentată, lucrurile sunt complicate și numai acele companii și acele țări care ridică mânușa acestei provocări vor supraviețui. Noi Lord Heseltine spunea că suntem într-o cursă globală, asta este adevărat, atât ca indivizi, firme, cât și ca țări. Și cred că este adevărat. În ceea ce privește TTIP, din punctul meu de vedere, este simplu. Caldeira are o firmă globală, cumpără resurse dintr-o, uh, și materii prime dintr-o piață globală, vinde într-o piață globală ce va aduce acest tratat va aduce șansa de a cumpăra produse din Europa, țesăturile din Belgia, din Italia, din Spania, de peste tot și pre, uh, producem produsele noastre în Regatul Unit. Aici are loc uh, producția finală și exportăm către câteva corporații mari din Statele Unite deci înlocuim pe piața americană produse care veneau înainte din China sau din India. Deci avem un uh, lanț de furnizare în toată Europa și exportăm într-o piață uriașă care este cea a Statelor Unite, o piață unică uriașă. În ceea ce privește Organizația Mondială a uh, Um, comerțului. Atunci când ai de, de făcut față unei, unei provocări, practic uh, uh, ai mai multe opțiuni, uh, dar dacă nu faci nimic, uh, probabil că vei dispărea din lumea afacerilor. În primul, uh, cu, în cazul primei provocări cu care ne-am confruntat, noi ne-am mutat în China. Asta a fost răspunsul nostru pentru a continua să producem și um, costurile din China au fost uh, un factor determinant. Însă, după ce am mutat noi producția în China, am început să participăm la diverse târguri internaționale Uh, unde am văzut că existau produse de aceeași factură, produse în China de către uh, firme britanice. Se găsise combinația perfectă de design european și producție chinezească. Noi concuram pe de altă parte cu produsele proiectate în China și produse în China. Această mișcare nu doar că a salvat firma noastră britanică, dar ne-a făcut să creăm în continuare locuri de muncă și am creat, uh, am găsit oportunități la nivel global. Am uh, depășit, noi credeam că aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Comerțului ar fi o amenințare, dar nu, a devenit o oportunitate. Am lucrat împreună cu chinezii, am construit o firmă competitivă. Din câte înțeleg, produsele noastre uh, proiectate în Regatul Unit și produse în China au avut foarte mult succes. Acum, din câte înțeleg, uh, produsele noastre sunt vândute cu mare succes în Statele Unite. Noi vedem acum uh, cum produsele europene le dau la o parte pur și simplu pe alea ieftine chinezești. Acum însă este dificil pentru firmele producătoare din uh, Europa să vândă în Statele Unite pentru că suntem despărțiți de Atlantic, costurile de transport sunt remarcabile, dar dacă tratatul TTIP va crea un uh, va crea un, uh, o sferă de activitate în care toată lumea este egală, atunci uh, lucrurile vor, situația se va îmbunătăți. Is very... Cred că mai mulți uh, oameni de afaceri trebuie să se implice în politică. Cred că ajută la înțelegerea creării bunăstării. Costurile sunt uh, o realitate, competiția este o realitate, da. Ăștia sunt elefanții din încăpere la care trebuie să ne gândim, pentru că, de fapt, afacerile se vor duce acolo unde au profituri mai mari și nu e neapărat rău pentru că se face profit. După cum spunea cineva aici, oamenii fac mașini și oamenii cumpără mașini. Deci accesul la noi piețe a fost foarte important pentru noi și am obținut asta prin intermediul operatorilor chinezi. Acum, produsele noastre europene sunt prezente pe noile piețe pe care le-am descoperit. Am creat, deci, o afacere globală, am găsit soluții globale și microexemplul umilei mele întreprinderi este unul foarte ilustrativ. Gândiți-vă la o versiune macro a acestui exemplu. Um, in terms of young people, very direct. Suntem foarte proactivi în ceea ce privește crearea de noi produse. În Regatul Unit avem uh, un sector creativ extraordinar și avem lucruri care cu siguranță trebuie produse local. Toată lumea ar prefera o mașină germană, așa cum dacă întreb și, până și pe chinezi, și ea prefera un costum italian, nu unul made in China. Noi am vrut să aducem locurile de muncă înapoi în Europa, dar să nu uităm care sunt oportunitățile cu clasa mijlocie chineză, pentru că sunt uh, care, oameni care în trecut uh, au mers în China strict pentru a obține profit pentru Europa, dar clasa mijlocie din China devine acum consumatoare, nu producătoare. Și putem învăța multe de la companii care se repatriază. Companii precum a mea. Eu încerc acum să vând mai mult în China. Când m-am dus mai întâi în China, cu vreo 10-12 ani, dacă mi-ai fi spus atunci că în 10 ani eh, o să vin înapoi și o să vând eu produse chinezilor, aș fi zis la vremea respectivă că e, e o persoană nebună aceea care spune asta, să se caute la doctor. Ei bine, o întrebare bună a fost despre economia digitală. La Expo Center la Bruxelles am avut uh, un program Mood, o expoziție <clears throat> Hmm, foarte bună. Adesea vin la Bruxelles, pentru că totdeauna am aici, totdeauna am găsesc aici asemenea evenimente. O întreprindere din Spania investise peste un milion de euro în mașinăriile de imprimare digitale și acum au găsit o cale de a face, din, de a face produsul mai ieftin și mai comercial deci, uh, o companie spaniolă va investi într-o tehnologie digitală care va înlocui produsele chinezești și le va aduce înapoi în Europa și va începe o linie de producție europeană. Și pe lângă asta va exista o echipă de vânzări, o echipă de designeri și uh, iată că vom repatria și mai multe linii de producție pentru că aveam imprimante făcute în China și așa mai departe. Deci, în această comunitate vedem cum tehnologia digitală avansează. Există rezoluție digitală până și în amărâta industrie textilă. Iar la final, Închei cu întrebarea lui Ghi. E important ca politicienii să înțeleagă că fiecare companie trebuie să ia o decizie. Deci, până unde trebuie să se meargă ca să putem repatria locurile de muncă? Dacă politicienii, Camera de Comerț, rețeaua de antreprenori înțelege care este punctul de cotitură, atunci se poate conlucra pentru a încuraja repatrierea, pentru că nu doar că vor repatria locurile de muncă, vor repatria întregul lanț de aprovizionare. Uitați-vă la industria auto din uh, Liverpool, de exemplu, unde avem uh, Jaguar, Land Rover, Vauxhall. Odată cu aceste întreprinderi a venit întregul lanț de aprovizionare, oferind cel mai multe produse în economie. În ceea ce privește designul, valoarea adăugată, procesul creator, elementele forte din Uniunea Europeană. Europa este o forță creatoare în lume, are idei, inovare, cum nu s a mai văzut și sunt mândru că Regatul Unit este un stat inovator creând lucruri noi și creând produse noi, venind cu idei noi, avem astfel posibilitatea de a merge mai departe cu aceste idei și de a ajunge pe scena globală și astfel creând oportunități globale. Și față de critica lui Dominic, vă dați seama că eu nu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră. E important să înțelegem ce se întâmplă la nivel macro cu prezentarea excelentă a domnului Torres. Ați văzut care este echilibrul dintre investiții, cum în sfârșit uh, Europa e pe calea cea bună. Pentru noi, uh, anul 2007-2008 a fost uh, unul uh, primordial pentru noi. Deci, uh, am, eu, eu sunt doar un microexemplu, dar putem să ne uităm la imaginea macro, cu vești bune pentru continent, lucru la care ar trebui să fim sensibili, o oportunitate în fața cărei ar trebui să ne deschidem. Afacerile făcute pe motive, pe considerente economice, se spune că afacerile sunt relocate pe motive economice, păi asta sunt afacerile, sunt despre creare de uh, avuție. Despre asta este vorba. Iar uh, guvernul vrea să cheltuiască și să distribuie uh, aceste venituri. Deci, uh, cam așa stau lucrurile. Mi s-a dus reproșul că nu-mi pasă de Europa, că mă tot mut de colo-colo, dar, Dominic, în timpul crizei, compania mea a pierdut bani, s-a redus ca dimensiune, dar și-a respectat forța de, mâna de lucru britanică, lanțul de aprovizionare și, dată fiind creativitatea și valoarea adăugată de care a dat dovadă, iată, a izbutit. În concluzie, Aș vrea doar să spun că noi, cei de la Caldeira, am avut uh, un succes global, fiindcă suntem competitivi în plan global. Este un microcosmos aici uh, și poate să arate ce trebuie să se întâmple în plan global. Să înțelegem ce trebuie să facem. Putem să fim protecționiști, defensivi, dar pentru ca continentul să se bucure de succes, trebuie să atragă afacerile și investițiile pe meritele sale, nu pe tot felul de scheme și uși din dos, ci pentru că este competitiv. Caldeira s-a schimbat, s-a adaptat și a supraviețuit uh, restriștei economice. La fel se întâmplă și pentru Europa, aceeași reguli valabile și pentru Europa. Dacă putem învăța, dacă ne putem adapta și reforma, să fim mai competitivi, nu doar că vom supraviețui, dar vom crește iarăși și vom reveni uh, la a fi forța dominantă, ceea ce trebuie să și facem. Mulțumesc, au fost multe întrebări către domnul Caldeira. Aveați, Iuta, o întrebare adițională, una scurtă cu un răspuns scurt. Da, eu pusesem o întrebare dacă aveți experiență, domnule Caldeira, dacă există multe alte întreprinderi care să fi uh, repatriat uh, locuri de muncă. Okay, in 2012, uh, the company... În anul 2012, Compania a fost uh, aleasă de BBC pentru a face un documentar despre externalizarea locurilor de muncă în China. A fost povestea companiei noastre despre cum am uh, încercat să ne reducem dimensiunea uh, filialei din China pentru a repatria locurile de muncă. E pe YouTube și puteți să căutați Town Taking of China pe YouTube ca să vedeți despre ce este vorba. It was The number of other companies that were looking to do exactly the same thing. So much so that by the time the... Așa că acesta este documentarul, noi l-am filmat și după ce s-a întâmplat asta, producătorii au primit, să știți, din partea altor companii uh, sute de solicitări pentru că și ele se aflau într-o situație similară și uh, Uh, putea face obiectul un documentar. Se întâmpla în 2012 și mă gândesc că sunt zeci de mii de întreprinderi în Europa care ar putea face asta. Nu suntem pionieri, nu suntem singuri. Da, noi suntem uh, pe linia frontului, dar uh, sunt și alții și după ce am făcut acest documentar am primit feedback pozitiv și știu că sunt multe alte companii care fac exact asta. Mulțumesc! Domnul Salgado are acum cuvântul. Muchas gracias y muy rápido porque si no perderé el vuelo. Y mañana es festivo en Barcelona, no quiero perder. Da, mulțumesc, eu voi fi foarte succint. Um, nu cred că se folosește corect termenul competitivitate. Domnul Torres l-a definit foarte bine. E vorba de model. Noi avem uh, regulile pe care le avem și dacă nu le respectăm, ne întoarcem înapoi în secolul XIX cu uh, era, în era sclaviei. Și vei avea cazul în care dacă o pisică nu găsește șoarecii de care are nevoie uh, pentru a supraviețui zi de zi, va trebui să atace altceva. Noi vrem locuri de muncă de calitate vrem uh, un know-how bun pentru valoare adăugată, vrem uh, mărci înregistrate, vrem marge pentru IMM-uri. În țara mea sunt uh, probleme cu finanțarea și e un efect de contagiune, pentru că dacă micile întreprinderi eșuează, atunci va fi foarte greu uh, să se mențină la suprafață și tot ceea ce vine în spatele lor. 90% din uh, economie e făcută cu IMM-uri. Sunt oameni care vor să-și investească cunoașterea nu în speculă, ci într-o economie respectabilă. Așa că, da, e important să ținem cont de aceste lucruri Noi în Europa avem un deficit de infrastructură și de aceea Europa se deteriorează treptat. Avem nevoie de inovare, pregătire profesională, ca să rămânem competitivi în plan industrial. Noi știm că industria este acel sector unde se pot crea locuri de muncă de calitate. Să citim uh, așadar uh, să avem o abordare exhaustivă. Acestea sunt uh, sectoarele unde există un echilibru între dialogul social și negocierea colectivă. Există un dialog acum de 5 ani de zile, pentru că, de exemplu, în industria auto, întregul ciclu durează 5 ani, de la design până la prototip. Industria aeronautică, industria spațială se descurcă la fel de bine la capitolul dialog social, dar în Spania avem o dereglementare, lipsă de siguranță, precaritate. Lucrurile au eșuat din pricina precarității din Europa și a salariilor crescute în China acum. Contractele temporare și precaritatea înseamnă că oamenii nu mai consumă. Lumea nu mai cumpără mașină sau casă. Nu mai există putere de cumpărare, iar cercul e unul vicios. Trebuie să încercăm să-l frângem. În ceea ce privește lipsa egalității în Spania, doamnă. Pentru că spuneați că a crescut economia cu 2%, dar pur și simplu nu e adevărat. Se face multă propagandă. Am avut ultima reformă în Spania și ce s-a întâmplat? a fost uh, distruse 800 de mii de posturi, aproape un milion de locuri de muncă au fost înlăturate din cauza reformei muncii și acum 25% din locurile de muncă existente sunt pur și simplu precare. Nu e bine pentru ocupare că se întâmplă asta. A existat un declin al populației active, e un dezastru. Modelul din Spania nu funcționează, e un model defect. Politica de muncă în Spania este un soi de politică de laborator. Și sper să nu se întâmple asta peste tot în Europa, deoarece modelul a eșuat lamentabil în Spania. Mereu vor exista țări care vor putea produce lucruri la un preț mai ieftin decât în Uniunea Europa, da, în Uniunea Europeană dar uh, oamenii nu pot fi pur și simplu utilizați și apoi aruncați la gunoi. <clears throat> Pentru că dacă asta e atitudinea față de oameni, că sunt dispensabili, atunci uh, este o, un drum greșit. Deci avem nevoie de norme, de convenții OEM care să fie respectate. În țara mea, ministrul muncii n-a respectat asta și e rușinos că se întâmplă asta. Până la urmă, e o țară europeană, Spania. Și trebuie să progresăm și cu negocierea colectivă să găsim un echilibru fin între toți partenerii sociali. La ora actuală acesta nu există. Sunt probleme juridice și alte neajunsuri. V-am vorbit despre propunere alternative, despre planul prezentat Parlamentul European de către ETUC, în care se spune despre cum putem să facem ca industria să lucreze pentru noi în Europa. Agenda digitală e foarte importantă. Dar toată lumea trebuie să participe, dacă nu, 40% din locurile de muncă din industrie vor fi afectate în Europa. Este un plan important pentru că va capacita Europa în așa fel încât să poată concura pe viitor cu piețele asiatice. Au fost subliniate elementele cele mai importante și apoi mai e problema TTIP, care trebuie să vină în folosul oamenilor. Dacă nu, va fi un precedent foarte periculos. Procesul să fie mai transparent, oamenii să înțeleagă mai bine, să existe norme în vigoare pentru ca cetățenii europeni să poată profita la maximum de aceste oportunități. Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Iată, o discuție interesantă pe termeni concreți. sunt exact lucrurile pe care noi ne axăm la comisia noastră parlamentară. Le-ați menționat cu toții și pentru asta vă mulțumesc sincer, sperând că <laughs> veți ajunge la timp la aeroport ca să prindeți zborul înapoi spre casă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Microfinanțarea pentru incluziunea socială se referă avem uh, un schimb de opinii cu privire la raportul special al Curții de Conturi și dau cuvântul mai întâi doamnei Ivanova. Bună ziua, bine ați venit! Dumneavoastră veți prezenta acest raport, după care deschid dezbaterea. Doamnă președinte, mereu e o plăcere să fiu la dumneavoastră. Mi-amintesc prea bine ultima dată când am fost aici, am discutat despre raportul pe, despre garanția pentru tineret, o dezbatere plină de viață. Sper că acum să se repete asta și uh, discutând despre raportul despre microfinanțare. Așadar, avem uh, raportul despre microfinanțarea din Uniunea Europeană, dacă îi ajută sau nu pe antreprenorii europeni. Am publicat acest raport chiar la timp, înainte de vacanța de vară, l-am prezentat luni la Comisia Cont, iată mă astăzi la Ocupare. Mulțumesc mult pentru această oportunitate. Încep cu câteva informații de fond despre subiect și relevanța sa. Știm cu toții că Microantreprenorii joacă un rol important în combaterea excluziunii prin crearea de microentități și startup-uri. Dar, totodată, știm că se confruntă cu probleme în ceea ce privește accesarea pieței convenționale de credite, iar Uniunea Europeană oferă sprijin financiar în acest sens pentru ca, într-un fel sau altul, să acopere lacuna de finanțare. Avem uh, Fondul Social European uh, care reglementează situația din 2007 până, care reglementa din 2007 până în 2013 situația prin granturi sau alte instrumente financiare, facilitând astfel accesul la instrumente financiare și sau garanții. O altă sursă importantă de finanțare se referă la IPMF, un instrument financiar uh, implementat de Fondul European pentru Investiții în numele Comisiei, facilitând astfel și accesul la credite și sau garanții. 96 din cele 117 programe operaționale prin Fondul Social European pentru perioada 2007-2013 au finanțat uh, măsuri uh, definite prin uh, codul pentru Uh, sprijin uh, acordat uh, startup-urilor și microentrităților. Grantul a fost de vreo 2 miliarde de euro în total. Instrumentele financiare prin ESF au însumat 680 de milioane de euro până la finele lui 2013, iar IPMF a oferit 203 milioane de euro pentru 2010-2013, din care 103 milioane au fost uh, din bugetul european. După cum vă puteți da seama, sunt sume impresionante și încercăm să analizăm în ce măsură venim uh, cu aceste sume înspre a-i sprijini în mod eficient pe antreprenori. Auditul de performanță a avut drept principal obiectiv evaluarea uh, acoperirii nevoilor antreprenorilor prin toate aceste instrumente de uh, susținere financiară. Am uh, organizat delegații în Germania, Grecia, Italia, Polonia și România, cinci state membre, pentru a analiza dacă sprijinul financiar prin fondurile uh, ESF sau prin granturi și, sau prin EPMS au dat rezultatele scontate. Am analizat și uh, nivelul uh, informațiilor furnizate statelor membre, pentru că știm prea bine că întregul proces uh, depinde de asta și, din păcate, am găsit mari lacune, iarăși, dar Cred că e totodată și util ca să numim aceste lacune ca să putem să tragem învățămintele necesare, concluziile necesare pentru a preîntâmpina asemenea situații pe viitor. De fapt, în, în general, au apărut lacune la nivelul designului și programării. Sprijinul a fost acordat în general fără o evaluare exhaustivă a nevoilor microantreprenorilor. Unele dintre instrumentele financiare au fost acordate fără un sistem adecvat de gestionare a riscului. Sistemele de performanță au fost și ele inadecvate din cauza lipsei informațiilor suficiente și uh, exhaustive, așa că e imposibil să tragem o concluzie generală în ceea ce privește eficiența ajutorului acordat microentităților prin ESF și informațiile disponibile cu privire la implementare au fost și ele insuficiente. Costul de implementare cu privire la granturile prin FSE um, nu au putut fi analizate. Deci microantreprenorii au primit ajutor până la urmă. Sprijinul european a fost resimțit de către aceștia, iar concluzia generală este că am putea simți mult mai bine această ajutorare și obiectivul ar putea fi atins mai bine dacă nevoile specifice ar fi evaluate ca atare. Findings, uh... În urma acestor constatări, am redactat rapoarte speciale în care se cuprind numeroase recomandări. Încercăm să arătăm unde s-ar putea proceda mai bine pentru a se îmbunătăți utilitatea și disponibilitatea fondurilor. Am recomandat în mod uh, punctual statelor membre să efectueze evaluări în momentul în care elaborează programele operaționale care conțin și măsuri de susținere a întreprinzătorilor. De asemenea, am îndemnat statele membre să condiționeze utilizarea fondurilor de un sistem de monitorizare robust. Le-am îndemnat de asemenea să-și conceapă măsurile în așa fel încât ele să fie în mod punctual destinate grupurilor vulnerabile și șomerilor. Și, nu în cele din urmă, am recomandat ca în perioada următoare Comisia să analizeze costurile de punere în aplicare a diferitelor granturi, împrumuturi, garanții, așa încât să există o imagine clară a acestora și să se poată identifica și bunele practici. Și cum s-ar putea debloca aceste sume la costuri rezonabile. Toate aceste lucruri considerăm că ar putea contribui la un sprijin financiar mai eficient și mai bun pentru micro-întreprinzători. Acestea sunt, pe scurt, uh, concluziile rapoartelor noastre și aștept întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Schulz, raportor. Vă rog, adresați-vă întrebarea. Cu mare drag, domnul președinte, Vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru informații. Am citit și eu raportul în tracerea germană 34 de pagini. Foarte interesant, dar unele lucruri nu le-am înțeles 100% și de-aia sunt aici, ca să pun câteva întrebări. Așadar, odată, m-a minunat puțin faptul că faceți o comparație între Fondul Social European, atot cuprinzător, și EPMF, care de fapt se axează pe microfinanțare aproape exclusiv. În Germania e ca și cum, am spune că e ca și cum ai compara merele cu perle, ceea ce este inadmisibil, pentru că odată avem programele operaționale. E vorba de cofinanțare prin Fondul Social European și la celălalt fond avem mai mult garanții și credite. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Cred că această comparație este admisibilă, eu am dubile mele. Însă, un aspect pozitiv din raport este faptul că costurile administrative prin EPMF reprezintă 0,5-0,7% din totalul mijloacelor, iar la Fondul Social European s-a constatat că se situează la 3,2%, o diferență până la urmă mare, Am două întrebări concrete. Spuneați că ați verificat cinci țări, printre care și țara din care vin eu, Germania. Germania nu participă la programul de microfinanțare Progres. Deci ați ales așadar Germania și nu o țară care să fi participat la acest program. Și o altă observație, pentru că nu prea e o întrebare, din ce înțeleg eu din raport, consecvența preluării programelor EASY din EPMF în Fondul Social European există, dar uh, cum previzionați dumneavoastră această preluare a programelor? Mulțumesc! Javier Lopez. Domnul Javier Lopez. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu multă atenție prezentarea și informațiile, analiza aceasta dedicată întreprinzătorilor și micro-întreprinderilor în contextul instrumentelor de care dispunem în Uniunea Europeană, respectiv Fondul Social European și acel instrument dedicat microfinanțării și anume IPMF. Ați vorbit despre vizita dumneavoastră în cinci state membre, deci avem foarte multe informații la dispoziție. Întrebarea mea se referă la concluziile din acest raport. Spuneți aici că nu au fost efectuate studii înainte de uh, acordarea respectivelor finanțări. Există mecanisme de gestionare a riscurilor în contextul Fondului Social European însă și de aceea v-aș întreba cum putem rezolva această problemă. Nu există strategii de investiții specifice care să se bazeze pe analize uh, prealabile. De aceea ne avem nevoie de o politică concretă pentru a putea uh, face în așa fel încât uh, aceste proiecte să dea roade. Pe urmă, se vorbește despre capitalul uh, privat și aș adresa o critică aici utilizării Fondului Social European. EPMF însă poate să atragă capital privat, lucru care îmbunătățește situația. Dacă ar fi să facem o comparație între cele două, se echilibrează cumva lucrurile. Apoi, mă gândeam la impactul social al acestor credite. Dar minte o chestiune cu care v-ați început intervenția dumneavoastră. Noi am vorbit despre impactul social și social-economic al creditării. În raportul dumneavoastră ni se reamintește că nu dispunem de informații privitoare la beneficiarii finali, la capacitățile lor, la profilul lor Uh, profesional și așa mai departe, în toate aceste domenii nu, mai exist, nu există informații suficiente. Dar pentru a ști dacă aceste proiecte sunt uh, sustenabile pe termen lung, trebuie înțeles și care este impactul lor pe termen lung. Și în fine, e foarte important să știm care sunt instrumentele care dau cele mai bune rezultate. Acestea sunt uh, interes, acestea fac obiectul interesului nostru. Atunci când Curtea de Conturi va face o evaluare a acestor programe, va trebui să avem și noi o evaluare mai aprofundată a acestor chestiuni și să ne putem consulta. Mulțumesc. Doamna McIntyre. Mulțumesc foarte mult. Raportul mi se pare deosebit de interesant și face mare plăcere să vă revăd în rândurile noastre, pentru că e important să înțelegem cât de eficiente sunt aceste programe și în ce fel se folosesc uh, fondurile Uniunii Europene. Deci este un lucru fundamental pentru Uniunea Europeană ca aceste fonduri să, fie, să ajungă la cei pentru care noi le-am creat, noi, legiuitorul. ați identificat o mulțime de vulnerabilități în uh, program și în felul în care este conceput acest sprijin, lucru care este îngrijorător. Sigur, e bine că ați identificat aceste vulnerabilități, dar, din câte înțeleg, nu se face o evaluare aprofundată bazată pe probe a nevoilor. Deci impresia este că înainte de a se evalua în mod special nevoile, imediat se dă drumul la bani. Și recomandarea dumneavoastră arată că statele membre trebuie să efectueze analiză de nevoi în mod sistematic. Dar despre asta e vorba într-o evaluare de impact. Înainte de a veni cu o propunere legislativă, întotdeauna se face o evaluare de impact tocmai pentru a se înțelege care sunt de fapt nevoile înainte de a se hotărâ să facem ceva, de a ne hotărâ să facem ceva. Același lucru trebuie procedat, trebuie făcut și în cazul cheltuirii banilor. Apoi, ne spuneți că, din punctul nostru de vedere, Comisia ar trebui ca să însoțească fondurile din FSE de un sistem de gestionare solid la nivelul statelor membre. Susțin această idee, dar mă surprinde că un mecanism de gestionare a fondurilor nu există deja. Și în fine, recomandarea 3. Că se spune că trebuie vizate persoanele dezavantajate și respectiv trebuie vizați șomerii. Însă cred că ar trebui să încurajăm și pe uh, cei care își creează ei înșiși propriul, locul de propriul loc de muncă. Deci trebuie să ne gândim la șomeri, desigur, dar trebuie să concepem aceste măsuri de succes așa încât acești micro-întreprinzători, oameni care au o idee și vor și au și capacitatea de a-și crea propriul loc de muncă, să poată să fie scoși din uh, registrul șomerilor. Deci este foarte important să se vizeze în mod punctual anumite categorii de persoane și încă o dată este important ca de la bun început să se evalueze și să se înțeleagă nevoile reale. Dar, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Mulțumesc, doamna Iabalova. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă faptul că discutăm uh, de acest raport în Comisia pentru Control uh, Parlamentar, pentru control bugetar uh, de la începutul acestei săptămâni e un lucru bun sau un lucru mai puțin bun. Însă nu strică să vezi lucrurile din două perspective diferite, din perspectiva a două comisii diferite, totuși, după părerea mea. Așa încât aș reitera și aici câteva observații făcute în Comisia pentru Control Bugetar. Desigur, sprijinul financiar pentru micro este o chestiune foarte importantă, căreia trebuie să acordăm atenția cuvenită și mă bucur că și aici putem discuta încă o dată de această problemă din punctul de vedere al specialiștilor în ocupare. Așa cum spunea și Javier, trebuie să înțelegem cu adevărat nevoile micro fiindcă în raport se vorbește despre unele dintre aceste nevoi, dar nu despre toate. Deci, trebuie să fim siguri că am identificat corect nevoile reale ale micro-întreprinzătorilor și că am identificat corect nevo- deci că identificarea nevoilor uh, acestora reprezintă o condiție fundamentală pentru acordarea fondurilor. Și în legătură cu ce spunea domnul Șuțe, Da, unor poate pare că facem o comparație între mere și pere. Dar eu mă gândesc și la perspectiva angajatorului. Până la urmă, și IPMF și Fondul Social European au același obiectiv, și anume accesul la finanțare al micro-întreprinderilor. Asta este, până la urmă, prioritatea noastră politică. Mie altceva îmi lipsește și poate asta voiați, de fapt, să spuneți. Mie lipsește sinergia între cele două fonduri. Trebuie identificate acele acțiuni sinergice între diferitele instrumente, așa încât rezultatul să fie multiplicat. Asta și vreau să văd mai clar în raport. Încă observație. Încercam să explic uh, și reprezentanților curții de conturi luni că îmi lipsește informația cu privire la, listesc informațiile cu privire la rata de supraviețuire, de durabilitate a micro-întreprinderilor de-a lungul timpului. E o, important, e o informație vitală. Aceste micro sunt durabile, sustenabile, rezistă pe piață în timp. Deci, iată încă un factor care trebuie adăugat la indicatori. Și o ultimă observație îmi lipsește ceva ce și doamna Ivanova spunea ieri. Și anume că avem nevoie și de exemple bune. Am văzut exemple de bune practici, dar ele ar trebui să se regăsească și în acest raport pentru că ele ne-ar fi, de fol- ne-ar fi de folos la evaluarea proiectelor. Deci trebuie să ne gândim și la o modificare a felului în care comunicăm cu privire la modul în care cheltuim banii europeni. Și în fine, o întrebare care ar trebui să fie adresată Comisiei Europene sau Curții de Conturi. Desigur, punerea în aplicare a instrumentelor financiare în domeniul Fondului Social European este un lucru greu de făcut. Știm cu toții lucrul acesta, dar trebuie identificate motivele principale care au dus la un uh, efect de pârghie foarte slab al acestor fonduri. În descărcarea de buget pentru 2014 pentru Comisia Europeană mă voi ocupa în mod punctual de această chestiune și aș vrea să știu dacă aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Sunt multe întrebări Sper să dați răspunsuri pe măsură. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să reacționez la toate aceste întrebări și vă mulțumesc pentru ele. Micro-întreprinderile sunt deosebit de importante pentru că ele reprezintă circa 90% din întregul companiilor din Uniunea Europeană care intră în această clasificare a um, întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați, cu anumite cifre de afaceri. Deci, <clears throat> numărul întreprinderilor ce ar putea fi definite ca micro-întreprinderi. Întrebarea cu privire la acest subiect este, într-adevăr, o întrebare foarte pertinentă. Apropo de ce spunea doamna Diabalova și cu privire la veștile bune, să știți că e greu de găsit vești bune în acest uh, raport, dar dacă e musai să găsim și ceva pozitiv, atunci, în, în urma vizitelor pe care le-am făcut, aș putea, am putea spune că micro-întreprinzătorii europeni ar putea beneficia de sprijin european. Acum, cât de eficient acesta e o altă poveste. Dar avem dovezi că există posibilitatea de a avea acces la creditare europeană. Sigur, întotdeauna se poate și mai bine. Întotdeauna putem spune, poate nu s-a procedat în modul cel mai eficient, Dacă să dau răspunsuri ceva mai concrete la întrebarea dumneavoastră, domnule Șuțe, ați abordat o chestiune foarte importantă, abordată și în Comisia Cont luni, și anume cea a diferenței dintre cele două instrumente, Fondul Social European și EPMF, nu cumva să comparăm merele cu perle și așa mai departe. Înțeleg uh, îngrijorarea dumneavoastră și poate că din raport uh, pare să rezulte că noi asta facem. Facem o comparație între cele două instrumente total diferite între ele, încercând să spunem care e mai bun. Nu, în realitate nu asta facem. Nu încercăm să facem o comparație între ele, ci facem o evaluare, o analiză independentă a fiecăruia dintre ele, pentru că amândouă, așa cum arăta și doamna Diabalova, sunt uh, surse de finanțare utile pentru micro-întreprinzători chiar dacă există diferențe între ele, însă obiectivul lor este același, anume a îmbunătăți accesul micro-întreprinderilor la finanțare. Mai au și alte asemănări, au concepte și structuri comune într-o oarecare măsură. De exemplu, dispoziția privitoare la reutilizarea fondurilor atunci când uh, ele, au fost, ele nu au putut fi uh, deblocate către beneficiar, însă până la urmă, la nivel național se stabilește, în funcție de specificul național sau regional, care dintre cele două instrumente e mai potrivit. În unele cazuri, anumit grant este mai potrivit pentru anumite nevoi, pentru anumite împrejurări. În alte cazuri, poate că nu un uh, grant din cadrul IPMF ar fi cel mai potrivit, ci o finanțare din Fondul Social European. În orice caz, în niciun caz, noi nu ne propunem să facem o comparație între cele două fonduri, ele sunt diferite și raportul nostru nu este menit decât uh, scopului de a oferi o imagine mai bună, mai exhaustivă a situației și a utilizării acestor fonduri. Vorbeați apoi de felul în care am selectat statele membre în care ne-am deplasat. Raportul nostru e un raport special și, așa cum se întâmplă și în alt cazul altor rapoarte speciale, vizăm 4, 5 până la 6 state membre pentru a ne deplasa în vizite de audit uh, pe teren. În cazul acesta au fost Germania, Grecia, Italia, Polonia și România. De ce am făcut asta? Polonia, Germania și Italia au avut alocările cele mai mari pentru startup-uri și micro-întreprinderi, împreună ele reprezintă 70% din sumele alocate în total. Pe de altă parte, în cazul României și Greciei, nu s-au alocat foarte mult. România însă este unul dintre cei mai importanți beneficiari ai fondului IPMF. Deci am încercat să uh, găsim o, un fel de echilibru între cei mai mari și cei mai mici beneficiari, să asigurăm și un oarecare echilibru geografic, pentru ca imaginea să fie cât se poate de fidelă și pertinentă. Și pe lângă vizitele pe care le-am efectuat în statele membre cu pricina, am efectuat și analize cu privire la vreo 18 autorități de management din statele membre, care răspund de 22 de programe operaționale din cadrul Fondului Social European. Și trebuie să vă spun că sunt destul de mulțumit de rata de răspunsuri, circa 90% uh, din cadrul acestor studii cu agențiile de management au fost uh, uh, au reacționat și ne-au spus, ne-au vorbit despre felul în care își organizează gestionarea acestor programe pentru micro-întreprinzători. Apoi, a mai fost o întrebare cu privire la o chestiune fundamentală. E adevărat că dacă de la început pornim cu o concepție greșită, probabil că o și apucăm într-o direcție greșită. De aceea, ca să obții rezultate bune, trebuie să te gândești foarte bine de la bun început și să concepi corect măsura. Desigur, trebuie să o și pui în aplicare, <coughs> așa cum se cuvine. În acest proces, cam aici am identificat noi principala vulnerabilitate. Apoi, rata de supraviețuire, iarăși o chestiune foarte importantă pentru sustenabilitatea proiectelor este unul dintre indicatorii de performanță cei mai importanți, care chiar poate să demonstreze că proiectul uh, a fost de folos. Dacă proiectul a durat un an sau doi, atunci a meritat să se investească banii, dacă nu, nu. Toate aceste lucruri se leagă și de ce spunea doamna McIntyre în legătură cu eficiența acestor programe. Pentru că, până la urmă, Întrebarea pe care ne punem ar trebui să fie următoarea. Nu numai dacă am cheltuit banii, ci dacă s-au și obținut niște rezultate de pe urma cheltuirilor, dacă viața cetățenilor europeni s-a îmbunătățit ca urmare a cheltuirii acestor fonduri. Și asta și spunem în recomandările noastre. Majoritatea recomandărilor au fost acceptate de către Comisie, cu excepția ultimei, Însă chiar și în cazul acela am încercat să facem analiză pentru diferitele costuri, instrumente, granturi uh, în cadrul uh, Fondului Social European și în cadrul IPMF și toată această analiză a fost bazată pe bunele practici pe care le are deja Comisia, după cum s-a văzut în studiile precedente. Am considerat că e cazul să actualizăm informațiile din studiile precedente pentru că acest lucru ar putea să reprezinte o plusvaloare reală pentru beneficiari, și anume acest schimb de bune practici, exemplele și așa mai departe. Și apropo de ce spunea în continuare doamna Glavaiova cu privire la identificarea sinergiilor dintre aceste instrumente, sigur, dacă, știm mai multe, dacă am ști mai multe despre costuri, am putea identifica și mai multe elemente de bune practici plus valoare. Am și câteva exemple concrete în legătură cu această întrebare. Cred că la pagina 15, la căsuța a doua, puteți vedea un exemplu pozitiv în urma acestei analize de nevoi uh, efectuate cu privire la startup-uri, în special în ce privește <coughs> serviciile bancare oferite micro din punct de vedere calitativ și cantitativ, în regiunea cu pricină. Sigur, poate nu este exact uh, ce v-ați fi dorit dumneavoastră, dar mai este un exemplu apropo de implementare și de costurile acesteia. Mă, mă refer la studiul Comisiei din 2011, prin care s-a luat un eșantion de șase state membre și s-a făcut o estimare a costurilor de implementare a programelor operaționale în aceste șase state membre. Deci, da, identificarea costurilor ar putea să conducă la o utilizare a resurselor mai transparentă și mai eficientă. Desigur, eu m-aș bucura încă și mai mult dacă am avea mai multe exemple pozitive, dar, din păcate, nu e întotdeauna cazul. Știți din rapoartele anterioare pe care le-am redactat că nu dorim să prezentăm niciodată doar o singură latură, latura negativă, ci încercăm să prezentăm o imagine echilibrată, cu exemple bune și exemple mai puțin bune. Mulțumesc, doamna Diabalova. Mulțumesc. Voiam să spun ceva, pentru că în momentul de față suntem numai patru eurodeputați, dar reprezentăm patru sau cinci grupuri. Poate asta e interesant pentru dumneavoastră. E o situație pe care nu o vedem întotdeauna și nu se întâmplă des ca reprezentanții ai Curții de Conturi Europene să vină în vizită la comisii așa de tehnice cum este a noastră, de aceea aș vrea să-i mulțumesc doamna Ivanova cu atât mai mult pentru prezența sa aici, pentru că ne este de mare folos. Avem nevoie de aceste informații tehnice punctuale din partea colegilor uh, și din celelalte comisii. Cred că ar trebui să procedăm mai frecvent în felul acesta, fiindcă sunt multe rapoarte, multe discuții. Avem uh, descărcarea de gestiune pentru 2014. Poate că n-ar ca să participați de fiecare dată când vorbim despre cheltuirea banilor în domeniul uh, social și al ocupării. Așa că îi mulțumesc foarte mult, doamne președinte, pentru organizarea acestei uh, ședințe în acest mod. Mulțumesc foarte mult, dar să știți că și pentru noi feedback-ul dumneavoastră este extrem de pertinent și aș vrea să profit de ocazie pentru a vorbi despre viitorul nostru raport cu privire la echipele de acțiune. Noastră sunteți foarte implicați în această chestiune și foarte curând, în lunile următoare, probabil că vom putea publica acest raport privitor la echipele de acțiune în rândurile tinerilor Va începe apoi și uh, Garanția pentru Tineri 2, în care vom încerca să facem o evaluare a uh, implementării Garanției pentru Tineri în statele membre, deci este o plăcere pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bună și pentru felul în care ați întâmpinat raportul nostru. Mulțumesc și acum vă invităm să o să vă invităm, vă invităm încă de pe acum să vă prezentați și viitorul raport de care tocmai ați vorbit, iar acum voi da cuvântul Comisiei. coordinating and leading the discussions with the Court of Audit. Coordonarea discuțiilor și conducerea discuțiilor cu Curtea de Conturi de partea noastră. Vreau să mulțumesc pentru abordarea profesionistă. După cum știți de la Uh, doamna Ivanova, Curtea de Conturi ne ține ocupați. Aflăm că concluziile vor uh, face, vor fi esențiale pentru luarea unor decizii. În ceea ce privește raportul privind microfinanțarea, aș vrea să spun că, adică aș vrea să subliniez un factor, un lucru care nu s-a spus până acum. Adică o urmare care va fi uh, va face parte dintre recomandări privind potențialul de uh, îmbunătățiri V-aș atrage atenția că noul cadru de reglementare pentru perioada 2014-2020, în care încă nu ne-am, uh, asupra căreia nu ne-am concentrat încă. Deci acel nou cadru de reglementare aduce, după părerea noastră, un număr de îmbunătățiri obligații pentru intermediari, pentru beneficiari și pentru furnizorii de fonduri care țin cont de recomandările Curții de Conturi. Aș vrea să spun că, într-o mare măsură, recomandările nu sunt o surpriză, pentru că multe dintre slăbiciunile observate atunci când s-au analizat experiențele fostului cadru de cadru financiar, uh, s-a bazat pe recomandări iar acum, în... suntem uh, convinși că vom auzi mult mai multe uh, recomandări pozitive din partea uh, instanței în legătură cu felul în care uh, vor funcționa uh, instrumentele pentru microfinanțare. Și ca să răspund scurt întrebării doamnei Dlabanova, instanța spune că diferitele instrumente obțin de obicei uh, efecte diferite. Și asta explică faptul că efectul de pârghie relativ scăzut pentru microfinanțări este că obiectivul acestor instrumente este de a folosi microcreditele ca o modalitate de a ajuta oamenii vulnerabili din Uniune și, pe de altă parte, pentru a Uh, educa în sensul că aici uh, piața e mai riscantă, investițiile sunt uh, mai atractive pentru piața um, privată. Instanța a confirmat că utilizarea acestui tip de instrumente financiare pentru sprijinirea oamenilor are avantajele ei, deși uh, efectul de pârghie va fi în uh, scădere în continuare în anii următori. De aceea este uneori preferabil să se lucreze pe bază de acordarea unor burse. M-aș opri aici și vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Vă mulțumesc. Întrebarea rămâne ce le spunem noi politicienii celor care ne votează. Dacă banii sunt folosiți corect. Deci este pentru noi important să discutăm, o să vă rechemăm pentru a discuta și despre rezultate. Deci, asta este mesajul pe care îl puteți transmite alegătorilor noștri. Mulțumim tuturor participanților, mulțumim și comisiei. Această întâlnire s-a încheiat, Începem mâine la ora 9, adică am început astăzi la ora 9, ne vedem data viitoare pe 12 octombrie, așa că vă mulțumesc și vă urez o seară bună.